we should start. Cred că ar trebui să începem. Doamnelor și domnilor, aș dori să începem această sesiune de după masă. Vă sugerez să combinăm punctele de pe ordine de zi 11 și 12. Vom avea prezentarea unui studiu de la punctul 11 și apoi punctul 12, cum poate îmbunătăți PAC crearea de locuri de muncă în zonele rurale. De la punctul 11 avem rol politicii agricole comune a în crearea de locuri de muncă în mediul rural. Un studiu care ne va fi prezentat de domnul Ben Schuh de la EIR și de către domnul Mauro Vigani de la Universitatea din Gloucestershire. După aceea, după cum vă spuneam, După ce vom asculta prezentarea acestui studiu, îl vom ruga pe domnul Andrieu să ne prezinte proiectul său de raport. Și pe aceste două puncte vom avea o dezbatere mixtă, comună, pentru că cele două sunt înrudite. Practic e vorba despre același lucru, însă perspectivele de analiză sunt uh, diferite. Alături de noi avem diversi experți și, pe de altă parte, avem, îl avem pe colegul Andrieu, care este un politician și analizează aceeași problemă pe care au analizat-o și experții. Ați primit uh, documentele care v-au fost transmise prin e-mail și veți primi și exemplare imprimate în curând. Acum am să le dau cuvântul experților. Vă invit așadar să ne prezentați rezultatele studiului dumneavoastră. Aveți 10 minute la dispoziție fiecare. Poate că nu este suficient, dar aceasta este politica noastră. Aveți așadar cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați invitat. Este o onoare pentru noi să vă prezentăm rezultatele studiului pe care l-am întreprins. Este vorba despre un studiu destinat uh, acestei comisii. Studiul se intitulează Rolul politicii agricole comune a UE în crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Eu sunt Bern Shu și colegul meu este Mauro Vigani. Vă vom prezenta împreună rezultatele. În primul rând, care a fost obiectivul nostru Apoi vom spune care sunt rezultatele și apoi vă voi spune care sunt concluziile noastre. Vă voi prezenta concluziile cât de succint posibil ca să respectăm timpul acordat. Scopul studiului nostru era să analizăm cum poate contribui politica agricolă comună la crearea de locuri de muncă în zonele rurale în Europa. Noi dorim astfel să sprijinim raportul din proprie inițiativă al domnului Andriu. Scopul nostru, așadar, se asociază și cu dorința noastră de a analiza felul în care influențează PAC ocuparea forței de muncă. Există foarte multe date disponibile, există foarte multă literatură de specialitate în acest domeniu. De asemenea, am dorit să vedem în care state membre a avut o eficiență mai mare PAC pentru crearea de locuri de muncă și, de asemenea, am dorit să vedem cum și dacă, dacă și cum afectează PAC ocuparea forței de muncă în funcție de efectele celor doi piloni, pilonul 1 și pilonul 2. Într-o perioadă de timp relativ scurtă, noi am încercat să coroborăm anumite rezultate. În primul rând, a trebuit să avem un concept de cercetare. Aceasta este procedura. Și apoi am, am încercat să analizăm problema din trei perspective diferite. În primul rând, literatura de specialitate. Mauro va vorbi mai pe larg despre aceasta. În al doilea rând, o analiză statistică. Am dorit să analizăm datele disponibile pe această temă nu am încercat să pregătim modele de analiză și apoi, în al treilea rând, am încercat să facem studii de caz pe state membre și pe regiuni. Am dorit să vedem care ar fi efectele, care au fost efectele și, într-un final, am coroborat toate aceste analize în concluziile noastre. Și acum îi dau cuvântul lui Mauro. Mulțumesc. După cum a spus Bernd, noi am dorit să facem analiză a literaturii de specialitate și am avut abordare științifică. Practic am analizat literatura de specialitate care vizează toate cele 28 de state membre din 1992 până în prezent. Literatura de specialitate în acest domeniu pe care am analizat-o noi este foarte heterogenă. Se consideră că influența PAC asupra ocupării forței de muncă este fie pozitivă, fie negativă. Există diferențe foarte mari între sectoarele agricole dintre diversele, din diversele state membre. De asemenea, s-au folosit metodologii diferite pentru obținerea datelor. Este greu să ajungem la o concluzie fără ambiguități de pe urma analizei acestor studii de specialitate. Principalii autori însă au concluzionat că impactul PAC în principal este acela de a menține nivelul forței de ocupare, nu încurajarea creșterii numărului de locuri de muncă. Deci PAC practic a prevenit ca acest sector să se micșoreze. Fermierii au rămas în acest sector și nu l-au părăsit. De asemenea, S-au creat locuri de muncă în anumite regiuni, însă există semne de întrebare în ceea ce privește durabilitatea acestor locuri de muncă în timp, pentru că după ce s-a terminat perioada de finanțare, aceste locuri de muncă au dispărut. Am analizat și anumite documente care au încercat să estimeze viitorul PAC, ținând seama de procesul de liberalizare Acest proces de liberalizare se estimează că va duce la scăderea locuri, numărului de locuri de muncă în domeniul agricol. Există așadar efecte pozitive și efecte negative. Efectele acestea pot să fie directe sau indirecte. PAC acționează în principal prin capital, prin venituri și prin investiții. Toate aceste efecte sunt diferite în funcție de tipul exploatației, de exemplu la fermele mici de familie, PAC acționează în principal prin venituri. În momentul în care o familie are un venit stabil, atunci este mai puțin uh, predispusă să părăsească sectorul. Pe altă parte, exploatațiile mari de multe ori primesc uh, finanțare și atunci cu această finanțare crește mecanizarea, cresc, cresc, cresc randamentul. Toate aceste măsuri au un impact uh, pozitiv asupra uh, randamentului, însă, de asemenea, au un efect secundar și anume faptul că scade forța de muncă din acest sector, din exploatațiile mari. Literatura de, literatura de specialitate ne sugerează faptul că programele de dezvoltare rurală uh, cu succes sunt cele care au anumite obiective specifice, mai ales dacă unul dintre aceste obiective este numărul de locuri de muncă create. Trebuie să ținem seama că proiectele de dezvoltare rurală sunt proiectate tocmai pentru a crea noi oportunități de locuri de muncă în diverse economii. Fermierii se pot hotărâ să intre în alt sector, să activeze în alt sector, în Horeca sau în turism, fie cu normă întreagă, fie cu jumătate de normă. Literatura de specialitate, de asemenea, analizează diversele reforme din domeniul PAC. Cea mai studiată este reforma din 2013, fără îndoială. Decuplarea a fost un element principal din această reformă. Reforma din 2013 și decuplarea se consideră că a avut efecte negative. În momentul în care fermierii primesc sprijin, indiferent de productivitatea lor, atunci fermierii au mai puține stimulente să lucreze mai mult pe ogor. Timpul timpul adițional pe care îl au la dispoziție este folosit în um, alte activități care nu au loc pe fermă. Acum îi dau cuvântul din nou lui Bernd. Mulțumesc. Acum să trecem la analiza statistică, analiza datelor. Aici am încercat să avem o abordare transversală. Pe de o parte am încercat să analizăm inputul, datele pe care le avem, deci uh, finanțările. Informațiile în acest grafic nu sunt noi. În principiu, cheltuielile pentru PAC au crescut de-a lungul anilor, din 2000 până în 2014 și în uh, ultimii 3-4 ani au ajuns la un nivel stabil. De asemenea, a crescut finanțarea pentru politică de dezvoltare rurală cu verde deschis apare în grafic. Aceasta este prima corelație pe care o avem. Una evidentă, dar după aceea am încercat să analizăm și alte lucruri. Am încercat să vedem care este corelația între input și output, între ceea ce intră în sistem și ceea ce iese. Aici avem un sistem, un uh, exemplu în acest diapozitiv, pozitiv inputul per suprafața agricolă utilizată în stânga, în verde, țările agricole, Italia, Franța, Germania, sunt încă în top, alături de Grecia. Statele membre noi din Est ajung din urmă aceste patru state. Deci, imaginea este o, cumva nu tocmai corecte, pentru că aici este vorba despre finanțarea totală pe hectar din 2007 până în 2014 și știm, bineînțeles, că diverse state membre nu au intrat în calcul în, acea, în acel interval de timp. Deci dacă ar fi să analizăm datele pentru o perioadă mai scurtă, atunci imaginea ar fi alta pentru statele din Est. Dar, dar este interesant să analizăm uh, inputul cu în comparație cu outputul. Deci din 2007 până în 2014, unitățile de muncă pe an în dreapta, cu roșu închis, s-a înregistrat o descreștere a acestor, acestor unități de muncă pe an, pe hectar, în puncte procentuale. În zonele cu verde s-a înregistrat o creștere. Deci în majoritatea Europei, munca depusă în sectorul agricol a scăzut cam peste tot, mai ales în Italia și în țările din Europa de Est. Munca din sectorul agricol a crescut doar în zone izolate din Europa, în Ungaria, în Croația și în Scoția și Irlanda și Portugalia. Ce înseamnă acest lucru? Pe de-o parte, a crescut eficiența agriculturii. Însă, bineînțeles, a scăzut și gradul de ocupare în sectorul agricol. Este reversul medaliei. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, nu am un diapozitiv, dar scrie în raport Ocuparea forței de muncă în sectorul agricol a scăzut în practic toate statele membre între 2008 și 2014. Singurele excepții au fost Portugalia, Bulgaria, Lituania, Slovenia, Croația, Letonia, Polonia, Grecia și România. România este un caz special. Acolo s-a înregistrat o creștere de 20% în ocuparea forței de muncă în sectorul agricol. O altă imagine pe care o doream să vă prezint este următoarea. Aici avem relația între ce a intrat în sistem și ce a ieșit din sistem. În ceea ce privește plățile PAC, în uh, roșu avem finanțările sub diversi piloni. Cu roșu închis avem plățile directe, cu roșu mai deschis avem plățile în pilonul 2, politică de dezvoltare rurală. se vede foarte clar că cel mai mare beneficiar, cei mai mari mai beneficiari în Europa au fost Germania, Franța, Spania și Grecia, precum și Regatul Unit. Apoi, în ultimii ani, și Polonia a ajuns din urma aceste state ca beneficiar. Acestea sunt sumele acumulate. Nu este o veste nouă, pentru că acestea sunt țările cel mai puternice pe, punct, pe plan agricol din Europa. În cealaltă imagine, din colțul dreapta jos, avem rezultatele. Cu portocaliu avem producția standard, producția totală agricolă. Aceasta a crescut practic peste tot în Europa, indiferent de cumulul finanțărilor. Apoi coloanele cu verde ne arată rezultatele în alți termeni, pe de o parte avem suprafața agricolă utilizată, pe de altă parte avem numărul de explo exploatații în verde închis și de asemenea unitățile de muncă pe an cu verde mai deschis. Toate aceste cifre sunt în scădere peste tot, după cum vedeți. Deci a scăzut numărul de exploatații, dar a crescut mărimea media a exploatației și de asemenea a scăzut numărul de locuri de muncă din sectorul agricol. Aceste rezultate sunt câteva exemple din analiza noastră statistică. Însă, pe lângă analiza statistică, am făcut și studii de caz pe statele membre. Nu am să intru în toate detaliile aici, dar e important să subliniem câteva lucruri. După cum a spus și Mauro, literatura de specialitate ne-a arătat un lucru pe care l-am constatat și la studiile de caz. Pilonul întâi în toate statele membre a fost considerat drept un pilon care sprijină ocuparea forței de muncă, nu crearea de noi locuri de muncă. Sau în alte state membre se considera că pilonul întâi a, fost, a avut o influență negativă. Deci se consideră că în anumite state membre pilonul întâi a avut un efect negativ asupra ocupării forței de muncă, datorită decuplării și datorită orientărilor de piață diferite care au dus la creșterea eficienței și scăderea ocupării în sectorul agricol. Pe de altă parte, pilonul 2, politicile de dezvoltare rurală, au creat locuri de muncă. Se consideră că au creat locuri de muncă, însă nu neapărat în sectorul agricol, ci în alte sectoare din uh, domeniul, din zonele rurale. Mai trebuie să observăm un lucru când analizăm studiile de caz. Există o, o tendință foarte mare ca în statele membre unde există metode de producție foarte bune și în, în care sectorul agricol este foarte competitiv, de exemplu în Spania, în horticultură sau în sectorul legumelor, sau în Irlanda, în sectorul lactatelor. Deci în aceste state, PAC a fost considerată un obstacol practic. PAC în aceste state nu permitea pieței să se desfășoare în întregime. Pe aceste piețe cu concurență foarte mare, fructe, legume, lactate. Există tendința de a renunța la agricultură în anumite state membre, deoarece în anumite state membre, în anumite regiuni, condițiile de producție nu sunt favorabile. Și acum am să sar direct la concluzii. Prima concluzie este următoarea. Avem întrebarea care este efectul general net al PAC în ceea ce privește crearea de locuri de muncă în diversele sectoare productive. În primul rând, după cum v-am spus, reforma PAC, în ceea ce privește decuplarea, a avut un impact negativ asupra creării de locuri de muncă. Pe de altă parte, pilonul 2 poate fi considerat un exemplu de succes, măsuri care au creat noi locuri de muncă. Însă, după cum vă spuneam, nu neapărat în agricultură ci în celelalte uh, sectoare, de exemplu turismul sau procesarea alimentelor și alte sectoare conexe. O a doua concluzie a raportului nostru. Aceasta se referă la capacitatea PAC de a reduce angajarea în afara fermei. Rezultatele noastre ne arată următorul lucru. Pilonul întâi este considerat drept cel care menține nivelul ocupării forței de muncă, nu cel care le creează noi locuri de muncă. Deci pilonul întâi, într-o oarecare, într oarecare măsură, pune obstacole în calea ieșirii de oamenilor din acest sector. Însă, de asemenea, trebuie să ținem seama de faptul că a crescut uh, mărimea media a fermelor și a crescut productivitatea pe hectar. Pilonul 2, pe de altă parte, se concentrează mai mult pe crearea de locuri în afara fermelor. În celelalte sectoare, după cum vă spuneam, s-a constatat o diversificare. Un ultim diapozitiv. În ceea ce privește distribuția geografică, care state membre sau regiuni au fost mai eficiente în crearea de locuri de muncă datorită sprijinului PAC. Aici răspunsul nu poate fi clar deloc. Pe de o parte, este dificil să culegem informații precise. În literatura de specialitate și în studiile de caz avem informații fără un numitor comun, nu avem o evaluare la nivel european cu atât mai puțin, puțin în ceea ce privește fiecare regiune în parte, ce a făcut fiecare regiune în ceea ce privește crearea de locuri de muncă. Aici, așadar, nu putem spune decât că ne lipsesc dovezi pentru pilonul întâi ca să tragem concluzii și pentru pilonul 2 este cumva principiul lui Schrödinger. Pilonul 2, în ultima perioadă de programare, a cerut practic, ca efectele asupra pieței de muncă să fie măsurate. Bun, și atunci, într-adevăr, dintr-o dată putem observa. Deci deschidem cutia lui Schrödinger și vedem că, într-adevăr, pisica este vie. Avem ce observa. Și ultima întrebare. Ce prognoză avem pentru crearea de locuri de muncă pentru 2014-2020? Ocuparea forței de muncă în sectorul agricol în Europa va descrește datorită liberalizării și datorită schimbărilor structurale. Realocarea de fonduri din pilonul 1 către pilonul 2 ar putea să compenseze aceste pierderi de locuri de muncă într-o oarecare măsură și poate reechilibra uh, dezvoltarea rurală. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Bardzo dziękuję. W takim razie Mulțumesc foarte mult! Acum vom da cuvântul raportorului. Aveți cuvântul, domnule Andrei. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și experților pentru prezentarea raportului. A fost într-adevăr un studiu dificil, pentru că în istoria PAC pentru prima dată abordăm această întrebare a corelației între PAC și uh, locurile de muncă. Uh, am uh, avut și eu aceleași dificultăți pe care le-ați avut dumneavoastră în redactarea raportului meu. Și eu am descoperit, odată cu dumneavoastră, conținutul studiului pe care l-ați prezentat adineauri și, practic, el vine să confirme și constatările mele. Raportul final va fi votat în luna iulie. Chestiunea locurilor de muncă nu a fost niciodată unul, unul dintre obiectivele majore inițiale ale PAC. Însă, în momentul de față se pune și problema securității alimentare, adică se pune altfel și numărul de șomeri crește în toate statele membre, nu putem în mod colectiv să nu ne punem întrebarea cum putem să folosim mai bine uh, fondurile pe care le alocă Uniunea Europeană PAC. Mai ales că actualul mandat al Comisiei, actuala Comisie Europeană, și-a stabilit ocuparea ca prioritate, una dintre cele 10 priorități. Și eu am plecat în raportul meu de la această premisă. Dacă este să luăm ocuparea în considerare, uh, nu putem decât să ajungem la concluziile la care ați ajuns și dumneavoastră. Astăzi, PAC uh, însoțe, însoțește un model uh, dominant de agricultură intensivă care uh, înlocuiește practic uh, uh, oamenii cu mecanica și acest lucru nu este benefic locurilor de muncă din spațiul rural. În, în anii 90 am hotărât să aducem agricultura mai aproape de piață, să o liberalizăm și asta a dus la o volatilitate a prețurilor, problemă pe care trebuie să o rezolvăm în continuare și a creat o instabilitate, nu doar în ceea ce privește producția, ci și în ceea ce privește locurile de muncă și investițiile. Dumneavoastră ați spus că um, uh, lucrul dumneavoastră s-a împățit în, în două etape. Prima a fost studiul și a doua a fost prezentarea pe care ne-ați uh, pus-o la dispoziție. Îmi cer scuze, cea de-a doua parte se referă la perspectivele cu privire la locurile de muncă pe care le oferă PAC. Uh, există, firește, o limită pe care am avut-o la raportul meu, o limită de caractere. Uh, și Uh, doresc să vă rog să alimentați acest raport al meu prin uh, amendamente, pentru că eu nu am putut să pun în el tot ce am dorit. Prima parte a raportului meu se referă la uh, politica agricolă comună actuală uh, și se referă mai ales la uh, reînnoirea generațiilor uh, prin stimularea tinerilor agricultori. De asemenea, după cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să stimulăm și statele membre să recurgă la ajutoare pentru tinerii agricultori prin pilonul 2. Am constatat că nu toate statele membre folosesc această posibilitate pentru înnoirea de generații. Apoi, trebuie ca statele membre să folosească mijloacele de redistribuire a plăților directe. Este vorba de cuplare care uh, permite abandonarea anumitor tipuri de producție. Și uh, uh, în anumite zone, de exemplu în zonele de munte, dacă fondurile nu sunt cuplate la locurile de muncă, atunci se vor, se vor pierde aceste locuri de muncă. Trebuie să privilegiem cele mai bune practici agricole, um, care adesea ne, uh, și aceste cele mai bune practici uh, știm care sunt încă de la agricultori. Ieri, îmi cer scuze, organizarea trebuie să fie mai bună și instrumentele de care dispunem trebuie să fie mai bine folosite. Cer să ne orientăm spre o agricultură care să se axeze mai mult pe calitate decât pe cantitate. De asemenea, este important și principiul acesta al teritorializării. Este important să avem uh, și parteneri de dialog, să uh, fim angajați cu, uh, cu organizațiile din domeniu. În plus, um, Uh, trebuie să ne concentrăm, să vedem uh, cum putem exploata, exploata potențialul domeniilor asociate despre care ați vorbit dumneavoastră în uh, studiu. Trebuie să folosim mai mult planurile de dezvoltare rurală și programele operaționale și acestea trebuie să fie axate pe dezvoltarea de locuri de muncă. Am văzut că atunci când ne concentrăm pe formarea de locuri de muncă, atunci acestea se generează. Deci este nevoie de voință politică. Deci trebuie să și um, întărim legăturile între agricultori și ceilalți uh, actori din, uh, din teritoriu pentru a avea proiecte integrate. Aici abordarea lider este un uh, instrument esențial. Este important să avem uh, proiecte teritoriale și să generăm locuri de muncă. Am văzut cum abordarea, abordarea multifond lasă o marjă importantă, în ceea, marjă importantă în ceea ce privește utilizarea fondurilor. Trebuie să utilizăm toate fondurile existente pentru a finanța diferitele proiecte. Trebuie de asemenea să păstrăm sprijinul pentru PAC. Știm că în următoarele săptămâni vom vorbi despre buget. Este absolut necesar să păstrăm acest studiu, acest sprijin pentru uh, PAC, pentru agricultură. În același timp, trebuie să justificăm utilizarea acestor fonduri în fața cetățenilor. Este vorba despre o chestiune de legitimitate Um, să avem un nou contract social. Eu consider că dacă uh, locurile de muncă teritorializate vor, deve, vor deveni un obiectiv în viitoarele reforme, uh, vom reuși să creăm uh, mai multe locuri de muncă. Trebuie să ne referim și la um, Uh, calitatea locurilor de muncă. Nu dorim să avem o bulversare sau o schimbare a paradigmelor. Noi cerem durabilitate și asta înseamnă uh, noi realități care să combine performanța economică, ecologică și socială. Miza aici este să răspundem exigențelor competitivității dar trebuie să vedem ce înseamnă această competitivitate, pentru că există foarte multe posibilități. De asemenea, trebuie să răspundem și exigențelor contractului social, dar și contractului ecologic și trebuie să avem ca minsă importantă sănătatea umană. Cred că trebuie să sprijinim uh, IMM-urile care de obicei creează mai multă valoare adăugată și mai multe uh, locuri de muncă. Trebuie să susținem sisteme alimentare de calitate, teritorializate. Trebuie să favorizăm inovarea în ceea ce privește producția de alimente și de servicii nealimentare. Și trebuie să avem instrumente de piață adaptate, să introducem dispozitive de reglementare, mecanisme de gestionare și să avem uh, mecanisme de prevenire a crizelor. Da, într-adevăr, este un uh, proiect foarte ambițios, ceea ce propun eu aici. Uh, trebuie chiar să ne gândim la punerea în aplicare a unui sistem contraciclic. Dezvoltarea instrumentului lider sau uh, CLLD trebuie să fie sporite și să fie puse la lucru în toate statele membre, prin abordare multifond. De asemenea, trebuie să privilegiem investițiile care creează locurile de muncă și uh, uh, asocierea între agricultori. În încheiere, eu cred că având în vedere că se apropie data de aprilie 2020, nu trebuie să avem o abordare dogmatică, trebuie să ne gândim la o restructurare a celor doi piloni. Avem nevoie de o politică agricolă comună, cu siguranță, dar nu trebuie să uităm că aceasta trebuie să fie acum cuplată și cu alte domenii. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare detaliată. Doamnelor și domnilor, înțeleg că uh, mai mulți colegi au cerut să ia cuvântul, așa că știu cât timp uh, pot să vă acord pentru fiecare. Fiecare raportor din umbră are la dispoziție două minute, două minute pentru coordonator și un minut pentru ceilalți membri. Poate că va fi nevoie chiar să vă întrerup la un moment dat. Domnul Kajanowski, are acum cuvântul de la PPE. Domnul Kalinowski, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru raport, pentru proiectul de raport. PAC, cu tot cu pilonul 2, după părerea mea, nu va putea să facă față problemelor uh, șomajului în zonele rurale. Agricultura este uh, doar una dintre activitățile care se desfășoară în zonele rurale. În Polonia, jumătate din populație trăiește în zonele rurale, dar 20% este activă, 20% din populație este activă în agricultură, doar 20%. Acum uh, ne confruntăm cu foarte necesara um, revizuire a Uh, politicilor uh, agricole și a politicii agricole și trebuie să ținem cont și de aspectele legate de mediu și de locurile de muncă care au fost puțin uh, lăsate deoparte, lucru care trebuie să se schimbe. Nothing, nothing. Jest problem z tłumaczeniem. No, no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 Proszę kolejności czas bije. Din păcate, nu mai aveți timp la dispoziție, domnule Kalinowski, vă rog frumos să continuați. Czy już można? Jeszcze nie. Îmi dați voie să încep? Se pare că încă nu se poate, spune domnul președinte. Doriți să repet ce am spus? Nu, Putem reîncepe, spune domnul președinte. Domnul Kalinowski. Bun, voi continua cu a treia idee pe care doream să o prezint. În proiectul de raport ar trebui să facem referire la situația dificilă de pe piețele agricole și la provocările cu care se confruntă sectorul agricol. Este vorba despre negocierile și despre negocierile cu Mercosur și despre negocierile TTIP și negocierile cu Ucraina sau cu Australia. Cred că printre obligațiile noastre se numără și câteva prea ambițioase, mai ales în ceea ce privește reducerea um, efectelor um, amoniului. amoniacului și trebuie să subliniem faptul că există și anumite chestiuni care se leagă de uh, lanțul alimentar și poziția uh, agricultorilor care trebuie să fie consolidată. De asemenea, trebuie să discutăm uh, punctul 20 în detaliu, se referă la condițiile sociale al, în, în care activează lucrătorii agricoli. De asemenea, trebuie să ne gândim dacă să respingem sau nu tendințele de naționalizare ale PAC. Și ultima mea remarcă se regăsește în anumite locuri din uh, raport. Este vorba despre modelul european de agricultură, care este susținut de o garantare prin tratat a unor venituri decente pentru agricultorii noștri. Pe de altă parte, se pare că ne îndepărtăm puțin câte puțin de reglementarea piețelor și uh, se pare că ne deschidem din ce în ce mai mult uh, importurilor de produse din întreaga lume. În plus, aceste două lucruri se înțeleg, se împacă foarte greu una cu alta. Ori ai reglementare, ori importi și nu cred că ar trebui să fim foarte, uh, foarte indulgenți aici. Doamna Miller. Domnule președinte, vă mulțumesc, le mulțumesc și celor doi raportori, le mulțumesc și celor care au făcut studiu. Bineînțeles că avem multe întrebări suplimentare în acest sens. Uh, nu avem o privire de ansamblu a ceea ce se întâmplă în toate cele 28 de state membre și o evaluare în acest sens. Pentru mine acest lucru ar fi fost cel mai important, să avem niște date foarte bune pe care să ne putem baza, astfel încât să continuăm să discutăm pe acest subiect. Sprijinul în ceea ce privește locurile de muncă e neapărat necesar. Însă în raport văd puțină în ceea ce privește conținutul în acest sens. Raportul spune cum poate ajuta pacul la locurile de muncă în zonele rurale. Ei bine, mie îmi lipsesc în mod personal anumite aspecte de conținut aici. Acum avem pacul cu acest model pe doi piloni. Studiul a confirmat faptul că în primul pilon 30% din locurile de muncă sunt asigurate și în al doilea pilon ar mai exista potențial. Pentru mine e prea puțin doar să spunem acestea. Eu cred că ar trebui să fie subliniate mult mai bine lucrurile și să se spună clar cum în practică putem să ajutăm la noi locuri de muncă. Apoi mi se pare că saltul e foarte scurt, facem acum o discuție în linii mari despre PAC, punem totul sub semnul îndoielii, apoi există și niște puncte cheie, un nou model de agricultură, ei bine, eu cred că saltul este mult prea mare. Da, avem nevoie de îmbunătățiri sub pilonul 2. Avem și niște modalități în acest sens sub PAC și ne dorim ca toate aceste posibilități să fie acum folosite în practică. Trebuie să spunem foarte clar că această politică agricolă comună a făcut multe, mai ales pentru zonele cu probleme și la fel și decuparea plăților a ajutat asemenea regiuni și din Germania pot să vă împărtășesc experiența mea în acest sens. Domnul Carthy, cred că anumiți vorbitori au uh, uh, dat câteva idei pe care să le includă raportul acesta și doresc să le mulțumesc și experților pentru contribuțiile lor. Agricultura cu siguranță nu este cel mai mare angajator, uh, dar este Uh, cea care stimulează cel mai mult economiile locale. Fără agricultură, practic, uh, pierzi uh, un domeniu de care multe regiuni sunt dependente din punct de vedere economic. Deci cred că trebuie să recunoaștem acest lucru. Astfel, trebuie să protejăm bugetul pentru PAC și trebuie să protejăm și plățile directe și apoi trebuie să vedem cum se, pot face, cum se poate face distribuirea acestor plăți. Pentru că mie mi se pare clar că în ceea ce privește beneficiile pentru economiile locale, uh, mai ales în zonele uh, periferice, uh, locurile de muncă depind de existența agriculturii și acolo are cel mai mare impact politica agricolă comună și acolo au impact plățile. Deși eu susțin protejarea bugetului pact și bugetului pentru pilonul 1, sunt uh, de acord că trebuie să existe o redistribuire sistematică a felului în care sunt direct alocate plățile. Deci uh, trebuie să le dăm uh, banii agricultorilor și regiunilor care au nevoie cel mai mult de acești bani. S-a vorbit și despre acordurile comerciale, de exemplu Mercosur sau TTIP, și despre efectul acestora. Într-adevăr, ar putea fi distrugător în ceea ce privește anumite sectoare ale agriculturii europene și aproape că am reduce la zero efectul bun al investițiilor din ultimele decenii. Uh, domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, E o întrebare foarte importantă aceasta. Cum va arăta Europa mâine? Și când ne gândim la răspuns, ar trebui să ne gândim la ocupare, la noi locuri de muncă, dar și la menținerea locurilor de muncă deja existente. Dacă uităm de acestea, dacă uităm despre de locurile de muncă care există astăzi, cât sunt ele de fiabile, ei bine, rezultatele la care vom ajunge nu vor fi bune. Eu cred că pacul ar trebui ca, în primul rând, să dea suficient venit acelor oameni care trăiesc și muncesc în zonele rurale. De aceea, cred că ar trebui să regândim sprijinul pe care îl primesc fermierii noștri. Trebuie să-i sprijinim pe aceia care trăiesc și muncesc în zonele rurale, nu pe mari proprietari de pământ. Și aș vrea să spun câte ceva și despre sistemul de plăți. Știm că există diferențe semnificative în statele membre în ceea ce privește sprijinul pe care îl primesc și eu cred că ar trebui să încercăm să echilibrăm plățile. Fermierii nu au un venit suficient, de aceea tinerii pleacă din zonele rurale, astfel încât se ajunge la multe probleme sociale, probleme sociale uh, nu doar în țările din care provin acești tineri, ci și pentru țările spre care se îndreaptă. Cred că e o problemă comună pe care ar trebui să o rezolvăm împreună. Și mai există încă un comentariu important pe care țin să-l fac. Cred că autoritățile regionale și cele locale ar trebui să ocupe în loc mai aparte, să ocupe un rol mai important în ceea ce privește utilizarea celui de-al doilea pilon. Pentru că eu cred că, că e nevoie de mai multă flexibilitate, astfel încât să folosim fondurile mai bine. Je crois qu'il faut rappeler les conséquences de votre sur la... Domnul da, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că eu sunt scandalizat de faptul că experții au spus că datorită PAC se mențin locurile de muncă în sectorul agricol. Domnule Maurover, cred că sunteți un mincinos. Mergeți, spuneți-lor uh, agricultorilor din Franța că PAC a menținut nivelul ocupării. Aproximativ 10 milioane de locuri de muncă în anii 50, adică 31% din populația activă totală a Franței și acum doar un milion mai sunt, deci 4% din populație mai sunt agricultori. Și niciun alt sector agricol nu a mai constatat o astfel de pierdere de locuri de muncă, niciun alt sector din Franța. Domnule expert, bravo! Mergeți, spuneți-le francezilor concluziile dumneavoastră. Sunt scandalizat. 100% din uh, Exploatațiile franceze de mai puțin de 20 de hectare au dispărut până în prezent. Și cele de peste 100 de hectare s-au dublat. Deci PAC a avut un impact negativ asupra peisajului uh, rural în Franța și a avut un impact și asupra exodului rural. Noi ar ar trebui să ne concentrăm pe următoarele lucruri. În primul rând, suveranitatea statelor, sprijinirea IMM-uri, uh, exploatațiilor mici și mijlocii, ar trebui să ne concentrăm pe dezvoltarea, pe producția locală, pe transformarea infrastructurii, pe transformarea zonelor rurale și pe anumite soluții, de exemplu, crearea unor supermarketuri ale producătorilor locali. Este o posibilă idee. Trebuie să ne concentrăm și pe produsele alternative, însă nu putem face toate aceste lucruri dacă nu avem o reflexie, o reflexie atentă asupra situației. Ne vom complace oare să avem o dezbatere fără acțiuni concrete? Panie pośle, warto by, panie pośle Ozon, warto by zadać Domnule Loazou, Probabil ar trebui să ne punem următoarea întrebare. Ce s-ar fi întâmplat cu agricultura și cu locurile de muncă acolo dacă nu ar fi existat pacul? Vă rog, nu arătați cu, nu arătați cu degetul pe experții noștri, pentru că politica noi am făcut-o, nu experții. Domnule Agniu, mulțumesc. În ceea ce privește cerințele pentru fermieri, am văzut ce s-a întâmplat pe timpul vieții mele, de la saci de grâu la, la recipiente tot mai mari, foarte mulți oameni înlocuiți cu utilaje și așa mai departe. Și cerința de muncă a scăzut. Nu mai există așa ceva prea mult în țara mea, dar poate în alte state unii vor reuși să recupereze, însă va exista o scădere. Uitându-ne la agricultură, nu vedem o creștere în ceea ce privește locurile de muncă acolo, cu câteva excepții în uh, agricultura bio, acolo e nevoie de mai multă forță de muncă, dar toate sunt conduse aici de cerințele clienților și ceea ce vorbeam și ieri în legătură cu sectorul lactatelor și așa mai departe. Există feluri de a crește angajarea în zonele rurale, o plus valoare pentru produse, de exemplu să se poată uh, vinde lapte, brânză la fermă, turismul e important, munca în ceea ce privește mediul și silvicultura. Dacă se vor folosi fonduri publice pentru asemenea activități, atunci eu aș spune că banii ar trebui să fie investiți astfel încât să se țină cont de criteriile de sănătate și în siguranță, să nu se ia pe niciun fel de scurtături acolo. Și de asemenea trebuie să fie îmbunătățit accesul pe uh, străzi în zonele rurale. Dacă facem toate acestea, atunci cred că putem să menținem populația și locurile de muncă în zonele rurale, fără să facem ceva prostesc și artificial. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Nicholson are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc uh, din partea lui Julie Gerling, raportat din partea ECR, care e acum la Comisia EMV. Aș vrea să mulțumesc pentru prezentările pe care le-am auzit în această după-amiază. Sprijin legătura ce s-a făcut între PAC și agricultura rurală cu planul Juncker. De asemenea, sprijin crearea de locuri de muncă durabile și locuri de muncă noi, peste care de multe ori se sare. Trebuie să avem un raport care să, se accent, să fie bine accentuat și care să pună accentul pe crearea de noi locuri de muncă, în general, nu doar în sectorul agricol. Ca și comisie, noi trebuie să subliniem faptul că trebuie să ne ocupăm și de dezvoltarea rurală. Aici economia este una foarte diversă, cea din asemenea zone. E o agricultură esențială și are un potențial mare în ceea ce privește crearea de noi locuri de muncă și creștere. Le mulțumesc uh, uh, pentru studiul foarte bun. Vom depune și noi amendamente. Și cred că acest raport poate avea succes, putem avea succes în a crea noi locuri de muncă și cred că vom putea să vedem un efect pozitiv asupra locurilor de muncă. Flexibilitatea statelor membre în ceea ce privește dezvoltarea rurală învină cu anumite variabile și există diferențe acolo, însă eu cred că prin acest raport avem posibilitatea să vedem ce putem aborda noi în acest sens. Cum poate pacul și mai ales pilonul 2 să ne ajute în ceea ce privește obiectivele pe care ni le-am propus. E timpul să reevaluăm alocările de sub al doilea pilon. Sprijinul pentru dezvoltarea durabilă trebuie să se bazeze pe niște criterii obiective legate de obiectivele politice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aveți Ați vorbit și numele raportorului din umbră acum, dacă am înțeles bine. Domnule Dorfman, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș avea o întrebare pentru experții noștri. Dacă se pierd locuri de muncă în agricultură, atunci cauzele sunt două. O creștere a eficienței poate fi sau și asta nu e ceva rău. V-am ascultat cu atenție și ne-ați explicat foarte elegant lucrurile, însă de fapt ne-ați spus că pacul face astfel încât proprietarii de pământ și nu fermierii sunt cei care se foloseze sumele de bani de sub primul pilon și se folosesc, apelează la acești bani, se folosesc de ei, dar apoi îi investesc altundeva și nu în agricultură. Și acolo se pierd locurile de muncă. Deja lucrurile nu mai sunt foarte bune. Ce credeți dumneavoastră? Ce înseamnă exact această creștere a eficienței? De aceea se pierd locurile de muncă sau, de fapt, uh, din cauza pacului cum arată ele acum. Și în întrebare, dacă ne uităm la primul pilon, vedem plățile sunt uh, calculate la hectar, există diferențe între regiuni, aveți date, puteți să vedeți dacă pacul, sub, acolo unde crescut sub primul pilon, a ajutat în ceea ce privește forța de muncă. În statisticile dumneavoastră nu e foarte clar. Ați făcut o um, evaluare pe state și nu la hectar. Și totul depinde la dumneavoastră și totul depinde de fapt de numărul de hectare. Aș vrea să știu dacă există vreo legătură. Domnul Brennan, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, trebuie să decidem ce e mai important, locurile de muncă în agricultură sau locurile de muncă în zonele rurale. E o decizie principală. Eu aș fi pentru locuri de muncă în zonele rurale. Aceasta ar fi cheia. Pentru că acolo, cât timp um, cât timp locurile de muncă ar fi stabile sau ar crește, atunci nu mai avea atâtea probleme și vreau să sprijinim silvicultura mai mult. În al doilea rând, cred că trebuie să recunoaștem faptul că ne confruntăm cu o nouă o nouă realitate. De când e piața liberă în agricultură, vedem că rolul politicienilor a, a scăzut. Există un uh, rol mai scăzut al politicienilor. E vorba de fermieri, de clienți și de furnizori. Aceștia sunt actorii principali acum. Apoi, pacul trebuie să fie redus pe parcursul timpului și trebuie să scadă un procentaj din bugetul european. Eu nu cred că publicul european va fi de acord cu orice altceva. Să nu ne întoarcem la uh, ajutoare, la intervenție pe piață și să nu ne întoarcem la plăți plată. Însă să vedem din nou cum arată plățile sub PAC. Trebuie să închidem vidul între zonele rurale urbane, între clienți și uh, consumatori. Trebuie ca uh, să implicăm mai bine ce își doresc de la fermier, ce își doresc de la zonele rurale, ce fel de alimente își doresc. Domnul de Castro are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc experților noștri de astăzi pentru prezentări și pe celor doi raportori pentru munca făcută. Însă nu vorbim despre nimic nou. Agricultura e un domeniu care pierde din forța de muncă. Odată cu creșterea economiei, cu tehnologia, creșterea productivității, locurile de muncă din agricultură vor continua să scadă. Însă întrebarea e următoarea. Cum a putut să ajute pacul în această lume nouă, o lume nouă globalizată? Există multe probleme. Am discutat despre volatilitatea prețurilor de faptul că e nevoie de siguranță alimentară și așa mai departe. Cum poate PAC-ul să răspunde la aceste îngrijorări printr-o mai bună gestiune a riscului, de exemplu, sau printr-o reglementare mai bună a pieței și a forțelor de pe piață? Uitați-vă la americani și la ce au făcut ei. Cred că au fost foarte curajoși, pentru că au mutat banii din ajutoare directe spre alte sisteme de asigurări și așa mai departe, alte instrumente care se ajute să controleze riscurile și să poată să țină cont de probleme care pot interveni. Dacă ei pot să facă ceva, îmi spune că și noi o putem face. Și mă interesează ce cred experții în acest sens. Domnule președinte, spune domnul Dez, vă mulțumesc, domnule președinte. Ai aud pe colegii mei care au vorbit despre subiecte foarte importante și ne gândim cum putem să ne asigurăm că există mai multe locuri de muncă. Mulțumesc grupului meu politic pentru că majoritatea dintre ei sunt prezenți astăzi aici. Apoi, în ceea ce privește locurile de muncă în zonele rurale. Aș dori să spun un lucru clar. În primul rând, vorbim de capacități naționale și regionale. Eu vin din politica regională. Am fost uh, și primar și fermierii din Bayern sunt uh, cei care au o graniță foarte mare cu Republica Cehă. Avem un șomaj de 40% acolo, în acest domeniu. Și regiunea e una proastă. Ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani cu agricultura în această regiune? Ne-am folosit de posibilitățile pe care ni le-a dat Europa până acum. Și asta le spun și noilor state membre, să facă la fel. La ultimele statistici în ceea ce privește șomajul în Germania, landul meu avea al doilea cel mai scăzut procent din Germania în șomaj. Am reușit ca dintr-o regiune săracă să facem o regiune în care să există locuri de muncă și cred că colegii ar trebui să vină la noi în vizită să vadă câte lucruri au fost posibile la noi prin intermediul pacului. Domnul Iar, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș avea și eu o cerință ca și colega mea Müller să încercăm să nu punem prea multe aspecte în acest aviz, să tot discutăm despre mult prea multe probleme. Trebuie să ne concentrăm mult mai bine, să vedem la ce rezultate putem ajunge prin acest raport. Apoi, ce ar mai fi important pentru mine? Uh, experții care ne vorbesc uh, despre noi locuri de muncă. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că există forța de muncă și că are un venit convenabil. Nu trebuie doar să avem statistici că există locuri de muncă, dar veniturile să fie foarte mici. Apoi, trebuie să facem lucrurile de care e nevoie. Păi să vedem, să se producă, să fie produse noi locuri de muncă, Însă trebuie să facem și o evaluare a acestor noi locuri de muncă. S-a discutat și despre cuplare, plăți directe. Trebuie să dăm dovadă de consecvență și în acest sens, astfel încât să nu ne pierdem în sistem. Vă mulțumesc. Domnul Buda. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, uh, legat de ceea ce înseamnă creșterea locurilor de muncă sau păstrarea locurilor de muncă din agricultură. Eu cred că trebuie să le privim în strânsă legătură cu ceea ce înseamnă, până la urmă, securitatea alimentară pentru că putem să fim într-un astfel de registru dacă uh, numărul locurilor de muncă scade foarte mult în zona agricolă. Însă, eu cred că trebuie avut în vedere două chestiuni esențiale legate de ceea ce înseamnă stabilitatea acestor locuri de muncă în agricultură. În primul rând, ar trebui, în opinia mea, cuplate uh, soluțiile sau mecanismele de sprijin a fermierilor cu producția care se obține la hectar. Pentru că, din păcate, sunt în unele state situații, și mă refer la, în principal la România, sunt zone în care unii așa zis investitori au terenurile, le cultivă doar de dragul de a fi cultivate, fără să fie interesați de producție, și fiind interesat mai mult de subvențiile care se obțin. Și de aceea cred că este important să fie o uh, legătură între subvențiile acordate și producția care este um, obținută. Mulțumesc! Domnul Heisling are cuvântul. A fost interesant sau despre ce se întâmplă în Bavaria, însă nu putem face o comparație între ce se întâmplă în Bavaria și noile state membre. Nu putem face o asemenea comparație. Vorbim de a găsi noi locuri de muncă repede aici și trebuie să vedem dacă la sfârșit, până la urmă, banii noștri au fost cheltuiți bine. Acesta este obiectivul principal. Ce facem cu banii pe care îi dau contribuabilii pentru politica agricolă comună și dacă într-adevăr se creează noi locuri de muncă. Acest lucru nu s-a prea verificat în ultimii ani. Pot să dau și eu exemple din Germania. În ceea ce privește estul Germaniei, unde există ferme foarte mari, cu foarte mare suprafețe, care 70% dintre ele depind de plățile directe. Mai există și în, vest, în vestul Germaniei există ferme mai mici, care nu au o parte atât de mare în plățile directe, dar care generează venituri mult mai mari. Și acesta ar trebui să fie un criteriu. Mie mi se pare interesant să facem o comparație între sisteme, între agricultura bio, pentru că și aceasta există, unde există o plus valoare, mai ales dacă cineva se ocupă cu agricultura biologică. Așa că trebuie să ținem cont și de aceste criterii ca criterii importante sub viitorul PAC. Da, domnule Des, ne-ați vorbit de situația de acum 50 de ani din Bavaria. Domnul Flanagan are cuvântul. Eh, common agricultural policy. Politica agricolă comună, din câte în ceea ce mă privește pe mine, are potențialul de a crea locuri de muncă, însă una dintre metodele prin care pot fi create locuri de muncă în agricultură este următoarea. Agricultorii nu țin bani în buzunar, ci cheltuie în comunitatea lor locală putem crea o situație locală în care avem plăți maxime de 150.000 de euro. E bine, acei 150.000 de euro nu vor fi cheltuiți toți în, într-o singură regiune local. Avem dovezi foarte mari care ne arată că acești bani au fost cheltuiți pentru a cumpăra apartamente în Croația sau în Europa. În mod clar, acești bani au fost cheltuiți doar în comunitatea locală. Dacă limităm plățile la ceva mai mic de 150.000, atunci acei bani, într-adevăr, e mai probabil să fie cheltuiți în comunitatea locală. Dacă ne-ar fi fost ascultate uh, propunerile, dacă banii ar fi fost cheltuiți în mod local, pe plan local, atunci uh, banii ar fi fost utilizați mai bine. În schimb, banii au ajuns la oameni cum ar fi Larry Goodman, care nu își cheltuie banii în comunitatea locală, ci își cumpără avioane personale. Deci trebuie să facem ceva aici. Ines Ayala, mulțumesc, domnule președinte, eh, doamna Senra Rodriguez. Dacă este vorbim despre locuri de muncă în zona rurală, trebuie să vorbim despre angajare directă și angajare indirectă. Cred că politica agricolă comună actuală distruge locurile de muncă directă. În această comisie și în acest parlament, de luni în șir tot vorbim despre diversele crize care afectează sectorul agricol și vorbim despre cum se închid exploatațiile, foarte multe dintre ele, sau sunt foarte mult pe punctul de a se închide. Eu consider că, indiferent cât de mult investim în al doilea pilon din PAC, ca să creăm alte locuri de muncă în sectorul rural, nu vom crea decât foarte puține locuri de muncă dacă nu suntem în stare să menținem un nivel înalt de ocupare în agricultură. Asta este realitatea. Deja de mulți ani o putem constata. Dacă nu abordăm problema din această perspectivă, cred că, indiferent cât de mult vom investi, acești bani nu vor avea efecte mari. În țara mea, în regiunea Galicia, avem foarte multe exemple de locuri de muncă în sectorul, în domeniul rural, care au trebuit să dispară pentru că și-au, agricultorii și-au închis fermele și nu mai avea cine să aibă grijă de ele și nu mai avea cine să beneficieze de acei bani care sunt acordați în pilonul 2. Mulțumesc, domnul, domnul Schreier. Vă mulțumesc. Am ascultat dezbaterea și țin minte că ieri, întreaga întâlnire, am dezbătut uh, criza din agricultură și azi dimineața am vorbit despre buget. Foarte mulți fermieri sunt bucuroși de faptul că primesc fonduri din partea Uniunii Europene prin PAC Bineînțeles, ei sprijină și mediul și directiva pentru apă și toate aceste chestiuni care sunt importante în peisajul general. Însă, fermierii din, cu exploatații mici și mijlocii au interese legitime. Nu trebuie să ne lăsăm ademeniți de mari industriași, de marile exploatații din agribusiness. Trebuie să ne gândim în ce direcție vrem să mergem. Dorim să facem în așa fel încât să merite să lucrezi în agricultură. Am discutat despre biodiversitate. Cred că ar trebui să insistăm mai mult pe aceste lucruri. Pe mine mă interesează studii care analizează anumite țări în parte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Acum voi da cuvântul, voi da cuvântul comisiei. Voi da cuvântul și experților. Pentru 5 minute comisia are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Felul în care PAC poate îmbunătăți crearea de locuri de muncă în zonele rurale sunt foarte importante. Ele trebuie să fie aliniate priorităților Comisiei Juncker. Sunt onorat să particip la această discuție în această comisie. Raportul domnului Andrieu subliniază pe până dreptate care este rolul esențial al PAC drept instrument principal al Uniunii Europene în ceea ce privește crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Sectorul agricol european, în acest sector, aproximativ 11 milioane de ferme oferă locuri de muncă la 22 de milioane de, per- de, milioane de persoane. Alături de restul lanțului de producție, procesare, vânzare și mai departe, aproximativ 44 de milioane de locuri de muncă sunt, crea, sunt există datorită acestui întreg lanț de producție. Am ascultat cu mare interes prezentarea experților. Studiul afirmă că PAC are un impact negativ asupra angajării după reforma din 2013. Plățile oferite în pilonul 1 din PAC, cu toate că nu au drept scop crearea de locuri de muncă, au totuși un efect, un efect pozitiv important asupra creării de locuri de muncă, atât în sectorul agricol, precum și în alte sectoare conexe. În sectorul agricol, plățile directe ajută la stabilizarea veniturilor fermelor în contextul unei piețe cu prețuri mici. Alături de instrumentele de piață care operează pe timp de criză, plățile directe ajută la evitarea dispariției locurilor de muncă. În medie, plățile directe au acumulat 46% din veniturile familiilor. Nu trebuie să ignorăm efectul asupra celorlalte sectoare și asupra zonelor rurale în termeni generali. După cum am spus, se creează foarte multe locuri de muncă în sectorul alimentar, însă se creează multe alte locuri de muncă și în alte sectoare conexe, din aval sau din amonte, de exemplu, în crearea de utilaje sau în alte industrii. Există sectoare cum ar fi turismul, care câștigă foarte mult de pe urma peisajelor care sunt gestionate de către ferme. Agricultura așadar este, are un rol important în crearea de locuri de muncă. Plățile din pilonul 1 pot ajuta, pot păstra și pot dezvolta o fundație pe care să se bazeze mai departe plățile din pilonul 2. Investițiile în diversificarea fermelor, în inovare și așa mai departe, sunt activități elementare, esențiale în politica de dezvoltare orală. Ele, sunt, ele, ele se bazează pe infrastructură și pe îmbunătățirea serviciilor de bază din zonele rurale. Așadar, politicile de dezvoltare orală încurajează îmbunătățirile din sectorul uh, agricol, dar și din afara acestui sector, pentru că sunt asistate anumite firme care nu țin neapărat de sectorul agricol și, de asemenea, favorizează protecția mediului, un mediu în care pot uh, să se dezvolte mai multe tipuri de întreprinderi. Studiul arată în concluziile sale că pilonul 2 are un efect pozitiv în crearea de locuri de muncă în zonele rurale, în momentul în care pilonul 2 și statele membre se concentrează pe chestiunile care trebuie, pe chestiunile corecte. Zonele rurale sunt ținte cu 160 de miliarde de euro în cheltuieli publice totale și aici nu intră ceea ce primesc prin alte instrumente, prin alte fonduri. În mod clar, există limitări la nivelul bugetului și la ora actuală facem eforturi ca să promovăm instrumente financiare alternative ca să avem un domeniu de aplicare mai larg alături de investițiile din planul de investiții pentru Europa, instrumentul EFSI, și în coordonare cu alte fonduri. Dorim să facem noi toate aceste lucruri. Studiul sugerează că există anumite elemente negative și noi ar trebui să tratăm această problemă. Implicarea statelor membre este crucială. Trebuie să îmbunătățim felul în care sunt cheltuiți banii și trebuie să ne asigurăm că acești bani rămân la nivel local. Țintirea fiabilă este un element esențial al politicii de dezvoltare rurală, trebuie să fie țintite anumite obiective clare la nivel local și trebuie să fie implicate părțile interesate la nivel local. Niciodată nu am mai avut astfel de programe atât de bine țintite și vom fi în stare să demonstrăm rezultatele politicilor noastre deoarece bugetul și dezbaterea, întreaga dezbatere despre buget ne-a arătat că trebuie să ne concentrăm pe rezultate. Programele de dezvoltare rurală trebuie să fie mai bine adaptate regiunilor pe care le vizează. E nevoie de noi posibilități pentru sectorul agricol și pentru zonele rurale. În uh, pachetul privind economia circulară și în pachetul privind bioeconomia vor apărea noi astfel de oportunități. Aceste noi pachete vor fi esențiale, vor sprijini creșterea de numărului de locuri de muncă și vor ajuta la atingerea obiectivelor de durabilitate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că ați respectat timpul care v-a fost acordat și acum dau cuvântul experților, 5 minute fiecare. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să vă explic un lucru. Principalul mesaj pe care aș dori să vi-l transmit în ceea ce privește analiza literaturii de specialitate este următorul. Nu se creează neapărat mai multe locuri de muncă, după cum am fost criticat de către un, un arabil membru, ci invers. Vreau să fie foarte clar aici. Știm că în întreaga Europa, nu doar în Franța, există un proces accentuat de concentrare. Este un fapt. Însă, PAC a ajutat la încetinirea acestui proces. El a, eh, PAC a redus impactul negativ al acestui proces. Încă un lucru pe care doresc să-l clarific este următorul. Domnul Paolo de Castro a făcut un comentariu, da? Sunt complet de acord. Este important să ținem seama de practicile de gestiune a riscului, atât la nivel de fermă, cât și la nivel de politică. În pilonul 2 există anumite instrumente de gestiune a riscului. Ele însă nu sunt utilizate pe o scară largă. Doar 9 state membre, dacă nu mă înșel, au hotărât să folosească aceste măsuri, măsura 17. Și în medie doar 1,4% din bugetul total este afectată de aceste măsuri de risc. Un ultim comentariu din partea mea. Domnul Flanagan. Da, sunt întrebări importante. Cum sunt cheltuiți banii din PAC de către agricultori, de către fermieri? Aici este important să ne gândim și la efectul indirect al acestor cheltuieli. Există anumite studii care ne arată că atunci când uh, fermierii își cheltuie venitul adițional, e bine, aceste cheltuieli sunt pe educarea copiilor lor. Ce înseamnă acest lucru? Următoarea generație poate că își va căuta un alt loc de muncă mai bun în afara sectorului agricol. Ce înseamnă acest lucru? Dacă copiii respectiv nu își găsesc un loc de muncă la nivelul adecvat în zonele rurale, atunci există acest, există acest efect negativ potențial de exod. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Um, I just... Mulțumesc. Doresc și eu să adaug câteva idei. În primul rând, aș dori să subliniez ce a spus Mauro. Noi am subliniat în concluzie că tendința de bază este aceeași, sunt de acord cu dumneavoastră, anume faptul că uh, ocuparea în agricultură este în scădere. Ce am încercat însă să fac în analiza mea, și mă voi referi aici la prima întrebare care a fost pusă, uh, a fost să analizez eficiența politicii. În analiza statistică uh, am spus că ar putea să existe uh, o creștere a eficienței. Uneori um, venitul merge către proprietari și nu neapărat către producători, după cum s-a spus deja. De asemenea, există persoane care își caută alte locuri de muncă Uh, ei bine, cercetările noastre nu ne-au dat aceste rezultate, adică nu, nu pe asta s-au bazat. Atunci când analizăm la nivel regional unde aceste plăți au avut un succes mai mare sau unde există o corelare între subvenții și efecte pozitive pe piața muncii, ei bine, această analiză ne, are un obstacol, anume faptul că nu avem uh, date regionale în ceea ce privește fondurile PAC. Și pe noi ne deranjează acest lucru. Înțeleg ce a spus Comisia uh, și înțeleg motivele pentru care nu publică aceste date, pentru că este, există chestiuni legate de securitatea datelor, dar pentru scopuri de cercetare este un obstacol foarte mare, pentru că nu putem să aflăm uh, Uh, anumite informații de care avem nevoie, nu putem să facem comparații, nu putem vedea uh, cum are uh, politica impact la nivel regional. Deci acesta este un minus, o limitare din perspectiva noastră ca cercetători. Sunt de acord și cu alte observații ar fi fost mai bine să avem o acoperire a tuturor statelor membre, dar uh, acest lucru nu a fost prevăzut, nu a fost posibil, dar pe viitor uh, poate ar fi bine să abordăm această chestiune cu Comisia pentru ca ea să comande un astfel de studiu. Sunt de acord și cu cele spuse legate de efectele secundare ale PAC asupra locurilor de muncă sau asupra mediului sau uh, prin Natura 2000 și așa mai departe. Acestea nu au fost uh, analizate în detaliu. Noi ne-am străduit uh, să uh, Uh, facem vizibil acest uh, impact pozitiv în ceea ce privește locurile de muncă, pentru că se generează locuri de muncă uh, și în cealaltă parte a lanțului alimentar, în celelalte părți a lanțului alimentar, în aval. Un alt punct important, după cum a spus și domnul raportor, Mm, cu siguranță acum uh, a venit vremea să ne gândim dacă agricultura singură uh, ca domeniu, nu neapărat ca politică, este uh, actualizată. Și dacă această activitate este ea însăși corelată cu principii care țin de mediu și așa mai departe. Domnul raportor are la dispoziție 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Nici nu va dura atât. Le mulțumesc din nou experților pentru răspunsurile lor și le mulțumesc colegilor pentru calitatea intervențiilor. Aici am dorit să știm dacă uh, Uh, locurile de muncă trebuie să fie considerate o prioritate în revizuirea PAC. Cred că astăzi, datorită dumneavoastră, voi avea un răspuns frumos. Cred că putem spune cu tărie că um, aceste locuri, locurile de muncă vor deveni un obiectiv prioritar. În trecut nu a fost cazul, nu așa a început politica agricolă comună. Însă, în momentul de față, dacă transformăm uh, locurile de muncă într-o prioritate, lucrurile se, uh, politica se va orienta în mod diferit și cred că uh, raportul acesta are o importanță fundamentală. Chiar vă rog să trimiteți amendamente, chiar de detaliu, pentru a da comisie elemente concrete cu care să lucreze în uh, revizuirea PAC. Dacă propunem ca crearea de locuri de muncă să devină un obiectiv major, cu siguranță acest lucru va influența uh, orientările viitoare din PAC. Vă mulțumesc foarte mult oricum pentru calitatea intervențiilor și a dezbaterii și mulțumesc și echipei care m-a însoțit, inclusiv secretariatului comisiei noastre, pentru că m-au ajutat să produc acest document uh, care cu siguranță va fi îmbogățit în săptămânile care urmează. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, amendamentele pot să fie trimise până în 17 mai, ora 8 seara. Dacă îmi permiteți, am și eu câteva observații de făcut. Nu am vorbit foarte mult uh, despre impactul politicii de coeziune în zonele rurale și locurile de muncă de acolo. Coeziunea teritorială include și zonele rurale și nu trebuie să ne gândim că doar pilonul 2 este responsabil cu crearea de locuri de, locuri de muncă în aceste zone. Ar fi foarte interesant să vedem ce s-ar întâmpla dacă pilonul 2 ar fi în, uh, inclus în politica de incluziune sau în politica regională este nevoie de un proces, avem parte acum de un proces obiectiv uh, pe care l-am studiat și care înregistrează o descreștere a locurilor de muncă în uh, zonele rurale. Asta ține și de serviciile din sectorul agricol și ține și de serviciile oferite locuitorilor din acele zone. Apoi, în zonele rurale avem terenuri ieftine, lucru care înseamnă că antreprenoriatul este în creștere aici. Apoi, multifuncționalitatea zonelor rurale. Vă rog să țineți cont de faptul că există diferențe foarte mari între statele membre. Nu putem să uh, aplicăm aceleași standarde tuturor atunci când vine vorba despre evaluări. Am acum o informație care nu este verificată, este doar un zvon, poate că nici n-ar trebui să vă spun, dar am auzit la Radio Chance că problemele uh, zonelor rurale vor fi mutate de la DG Agri la Direcția Generală responsabilă cu dezvoltarea. Deci se pare că o altă direcție generală se va ocupa de problemele din zonele rurale. Anume, direcția generală care se, se referă la politica de coeziune și dezvoltare. Și asta arată o adevărată schimbare în um, uh, felul în care se structurează politicile la comisie acum. Deci trebuie să punem niște întrebări comisiei. Dacă e adevărat ce am auzit, dacă, am auzit, dacă este adevărat și că comerțul exterior va fi mutat de la DG Agri la DigiTrade, la comisie, Asta înseamnă că la DG Agri va rămâne, vor rămâne doar niște competențe modeste. Și dacă asta arată cât de importantă este PAC pentru comisie, atunci avem probleme. După cum am spus, aceste informații sunt neoficiale, deci cred că trebuie să punem câteva întrebări. Vă rog uh, să mă iertați că am uh, adus această chestiune în discuție aici și acum, dar cred că uh, chiar dacă este un zvon, trebuie să vă spun despre ce e vorba. Voi încheia cu acest punct de pe ordinea de zile. Mulțumesc experților pentru o discuție foarte interesantă și vom trece mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Văd că uh, până acum ați fost liniștiți uh, și v-am, uh, v-am dat de gândit, dar era într-adevăr o temă care, pe care trebuia să o pun pe tapet. Acum avem o, un schimb de opinii cu domnul Verman, președintele grupului operativ pentru piețele agricole. Acest grup operativ a fost uh, uh, creat de către comisarul nostru, după cum știm, participarea uh, sectorului nostru agroalimentar pe piețele globale a creat niște oportunități foarte mari, dar uh, a și expus, ne-a și expus la riscuri. Vom discuta despre acestea, despre volatilitate, despre uh, instabilitate. Este un grup operativ format din 12 persoane și vom uh, discuta aceste chestiuni cu ei. Îi uh, rog pe membrii să mi se alăture la prezidiu. Proszę Państwa, pan komisarz Hogan tak często się powołał. Doamnelor și domnilor, domnul comisar Hogan a vorbit despre acest uh, grup operativ prezidat de domnul Verman și el speră că veți repara problemele din agricultură, că veți găsi soluții. și că ne veți scoate din criză, domnule Verman. Veți avea cuvântul 10 minute și apoi coordonatorii și ceilalți membri vor avea ei cuvântul. Și vor putea și colegii dumneavoastră să intervină dacă este nevoie. Aveți cuvântul, domnule Verman. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici pentru a vă explica activitatea grupului nostru. Și uh, ce planuri avem pentru toamna acestui an. Competențele noastre au fost stabilite foarte clar de către domnul Hogan cum putem să um, consolidăm poziția agricultorilor în uh, lanțul alimentar, având în vedere contextul de globalizare și de orientare spre piață în uh, comerțul cu alimente. Așadar, nu intră în sarcina noastră să facem o revizuire completă a PAC. Este o sarcină mult prea mare pentru un grup de experți ne concentrăm pe îmbunătățirea poziției agricultorilor în lanțul alimentar. Ce înseamnă acest lucru, cum se poate face și ce elemente trebuie să fie luate în considerare. Grupul nostru se compune dintr-o, din 12 uh, experți din uh, statele membre. Um, s-a făcut un proces de selecție în care s-au trimis candidaturi, uh, s-a selectat s-au selectat în funcție de țară, de gen și în funcție de experiența pe care o au în Uniunea Europeană. Sunt planificate șapte reuniuni și ne vom termina raportul în toamna lui 2016. Oricum, înainte de sfârșitul anului, cel târziu în noiembrie. Domnul comisar ne presează un pic, așa că ne vom strădui să nu ne întindem mai mult decât uh, toamna acestui an. Până acum am avut trei reuniuni și am discutat foarte multe probleme și vi le voi explica acum. Vă voi spune cine sunt acești experți și din ce țară sunt. Profesorul Babokowski din Polonia, care este și el expert în producția alimentară, domnul Casulari din Italia, expert în cooperative, domnul Dobin din Regatul Unit, care este expert în sectorul produselor lactate, doamna Fresco din țările de jos, care este mm, rectorul uh, Universității din Wageningen. Domnul Giesen, din Germania, care este fost președinte Westfleisch, și colegul meu, domnul Iverson, care este din Suedia și este expert în uh, piețele cu produse derivate. Mai avem un expert din Ungaria, care este directorul unui uh, institut de agricultură de acolo, doamna Pomie, din Franța, care se uh, care um, uh, este expert în piețe financiare cu produse derivate, mai ales în ceea ce privește cerealele. Um, avem aici pe unul dintre vicepreședinții Carrefour Franța, domnul Cabrero, care este director general în uh, guvernul Spaniei, și domnul Samier din Slovacia, care este uh, foarte bine cunoscut aici la Bruxelles, pentru că el uh, a fost implicat în negocierile pentru aderarea Slovaciei în valul de aderare de la vremea aceea din 2004. Acesta este grupul nostru operativ. Ne bucurăm foarte mult să avem o participare activă din diferite țări, din diferite domenii. Și în momentul de față pregătim uh, câteva teme pentru a clarifica ce trebuie să facem mai departe uh, înainte să uh, aducem experții specializați de diferite sectoare. Prima chestiune este transparența și informațiile de pe piață. Cum putem noi să îmbunătățim transparența piețelor, putând astfel să ajutăm pe agricultori, ei trebuie să se poată baza pe date fiabile pe care le pot folosi pentru a își planifica activitatea și pentru a lua hotărâri uh, de a cumpăra, de a vinde sau de a recolta, de uh, a-și uh, face produsele și în cele din urmă pentru a avea un venit uh, previzibil și stabil. Avem uh, de asemenea aportul la doi experți, unul din Statele Unite și doi din Europa, care sunt implicați în acest domeniu al transparenței pieței și ei pot să contribuie foarte mult uh, la stabilirea unor regimuri și proceduri, astfel încât să avem informații recente și fiabile în ceea ce uh, privește prețurile pentru anumite produse și uh, cum uh, se, poate, se pot anticipa fenomenele de pe piață în ceea ce privește precaritatea sau abundența de, în anumite produse. Un al doilea lucru are de-a face cu viitorul și piețele viitorului. Și aici ne gândim dacă e posibil sau dacă e util, dacă viitorul este la produsele derivate. Ce se va întâmpla cu acestea dacă ținem cont de uh, fluctuația prețurilor, volatilitatea prețurilor, dacă aceasta va fi accentuată într-o lume globalizată, într-o lume în care uh, Pacul în ultimii ani și-a deschis granițele. Nu mai există subsidii acum, uh, nu mai există acum ajutoare pentru export și nici mecanismele de uh, stabilizare. Așa că în ceea ce privește formarea prețurilor, acesta afectează mult piața fermierilor și vrem să vedem dacă produsele derivate pe viitor uh, nu fac decât să răspândească riscurile între fermieri și între alte persoane care își asumă riscuri, pentru că consideră că dezvoltările prețurilor vor fi diferite. Nu e un lucru facil și ne bucurăm foarte mult că domnul Iorson, un specialist în acest domeniu, e cel care ne va ajuta să uh, ne gândim mai bine la acest instrument specific. Apoi, al treilea subiect e legat de contracte, cum ne pot ajuta contractele în ceea ce privește asigurarea veniturilor și apoi să facem față piețelor volatile și dezvoltărilor volatile ale prețurilor. Bineînțeles, conceptele sunt bine cunoscute, contractele sunt bine cunoscute, însă cum pot să fie acestea mai omogene? și cum pot să fie ele interschimbabile și mult mai transparente. Și apoi, în ultimul rând, ajutoarele financiare din partea diferitelor fonduri și din fondul Juncker, astfel încât să putem finanța inova- inovațiile în sectorul agricol și dezvoltările din zonele rurale, astfel încât să-i ajutăm pe fermieri să aibă un viitor mai stabil. Scopul acestei reuniuni, pe scurt, e să vă spunem că noi, task force-ul nostru, apreciem foarte mult faptul că putem să vă ascultăm și pe dumneavoastră, să auzim comentariile, sugestiile pe care le aveți. Avem și o pagină de internet unde Primim cu plăcere orice tip de sugestii, de idei, de care vom ține cont cu siguranță. Și de aceea, domnule președinte, suntem foarte atenți, vom asculta cu atenție și fiți uh, sigur că contribuțiile dumneavoastră, sugestiile dumneavoastră sunt așteptate cu nerăbdare și vor fi luate în considerare în cadrul grupului operativ. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult! Înțeleg că alți reprezentanți ai grupului operativ vor încerca acum să răspundă la întrebări din partea membrilor noștri, adevărat? Da, adevărat, domnule președinte, așteptăm cu nerăbdare comentariile din partea uh, Parlamentului, dacă e posibil. Cum am spus, ascultăm cu mare atenție, stăm numai urechi, așteptăm să auzim din partea dumneavoastră ce idei aveți, ce părere aveți despre aceste subiecte, despre poziția fermierilor în lanțul alimentar. Vom ține cont de toate contribuțiile și, cum am spus, vom ține cont de ele. Are cuvântul doamna Aguilera. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le urez bun venit experților din acest uh, grup. Este o idee bună să colaborăm cu domnile lor, cu acești experți și să analizăm situația de criză permanentă în care ne aflăm. În anumite sectoare este vorba chiar de o criză nesustenabilă lanțul alimentar este în pericol. Agricul, Fermierul este veriga cea mai slabă din acest lanț. Prețurile mici au efecte clare asupra fermierilor. Deci putem analiza toate aceste slăbiciuni. În opinia mea, una dintre probleme este următoarea. Reforma PAC nu s-a concentrat și pe mecanismele de gestiune a pieței. Nu s-a făcut și o reformă sau o adaptare a acestor mecanisme de gestiune în caz de criză. Eu nu cred în rezerva pentru criză. Nu cred într-un sistem în care luăm bani din primul pilon, în așa fel încât să îi dăm agricultorilor, fermierilor în momentul de criză. Criza aceasta poate să fie politică sau de altă natură. Așadar, iată una dintre problemele principale din reforma politicii agricole comune. Însă, avem la dispoziția noastră acest instrument și dumneavoastră v-ați referit la o chestiune foarte interesantă, în opinia mea. Ați spus că doriți să analizați cum funcționează contractele. Eu sunt din Spania. În țara mea se utilizează aceste contracte în sectorul statelor în mod obligatoriu timp de un an și chiar și așa există probleme, există dificultăți în acest sector al lactatelor. Prin urmare, ar fi interesant să vedem cum putem garanta prin intermediul contractelor anumite soluții. Dar există probleme cu aceste contracte, după cum tocmai v-am spus. Mă interesează așadar foarte mare să văd cum puteți uh, ce rezultate, ce informații ne puteți spune în ceea ce privește piețele futures la termen pe diverse sectoare. Vă mulțumesc foarte mult! Uh, thank you very much indeed, Mr. De Veerman, you and your colleagues. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, domnule dumneavoastră și colegii dumneavoastră, sunteți bineveniți în această după amiază, spune domnul Nicholson. Aștept cu mm, nerăbdare să aud mai multe despre ce ne-ați spus. Ați primit un rol foarte important și poate într-o vreme foarte periculoasă. Acum când uh, fermierii și agricultura se află în această situație în întreaga Europa pentru că vedem cum au dispărut cotele, vedem embargoul rusesc și apoi avem și un termen limită. în ceea ce privește și relațiile cu China și așa mai departe. Toată lumea cunoaște contextul. Aveți o povară uriașă, vă doresc toate cele bune, dumneavoastră și colegilor dumneavoastră. Foarte mulți așteaptă cu mare interes să vadă cu ce soluții veți veni și eu sper că veți face un raport cât de curând posibil și când uh, ne veți prezenta acest raport, sper că nu va fi ca multe altele din trecut, un uh, raport care să se piardă și să, adună praf, să adune praful prin vreun sertar pe undeva. Nu ne dorim să fie ceva ce să funcționeze. Ați menționat diferite aspecte, probleme la care m-am referit și eu deja în ceea ce privește lanțul alimentar. Însă, în raportul dumneavoastră trebuie să aveți a face cu aceste noi piețe, futures, noi idei. Cum vindem toate acestea? Și trebuie să vă spun următoarele există o doză foarte mare de neîncredere, neîncredere între producători și procesatori. Întotdeauna am considerat că dacă aceștia nu Uh, cooperează, atunci sectorul lactatelor are o viitor sumbru. Ați menționat contractele. Contractele la termen ar putea fi un punct central în acest sens. Însă în ceea ce privește aceste ceea ce privește aceste futures, ce vom face? Cum uh, Vom vinde acestea, toate acestea publicului nostru. Ați analizat deja această situație. E un domeniu despre care am discutat deja, am fost întrebat în acest sens și atunci trebuie să vedem cum să mergem mai departe. În prezent ne aflăm în această situație în care avem un sistem care nu a funcționat, nu a dus la rezultatele scontate. Ce trebuie să facem? Eu cred foarte sincer că noi în Europa nu trebuie să stăm și să așteptăm. Să stăm și așteptăm SUA, Noua Zeelandă, oricine altcineva să seteze niște principii, niște standarde în ceea ce privește prețurile pentru produsele lactate. Noi ne uităm la dumneavoastră, așteptăm să veniți cu o idee și dacă o veți face, vă vom sprijini. Ca noi, europenii, să avem un rol de lider în ce, și în ceea ce privește principiile, nivelurile, astfel încât veniturile să fie nu doar unele decente, ci aprovizionarea consumatorilor cu produse lactate să țină cont de tot și, și să ținem cont și de producători. Mulțumim! Are cuvântul domnul Huitema. Mulțumesc. Vă mulțumesc că ați venit în această comisie să ne vorbiți de acest grup operativ. Mă bucur foarte mult că există acum un grup operativ în ceea ce privește piețele agricole. Cred că e foarte important. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Ca președinte, când credeți că munca grupului operativ va avea succes? Cred că e foarte important să știm care e obiectivul pe care și l-a setat acest grup operativ. Acum niște întrebări mai detaliate. Ne vorbeați despre transparența pe piață, sisteme de asigurare, instrumente financiare. În ceea ce privește transparența pe piață, vă gândiți și la efectele negative, că ar putea să aibă și efecte adverse întreaga reformă, faptul că cei din vânzarea cu amănuntul vor căuta prețurile cele mai mici de la ferme. Și apoi această idee legată de instrumentele financiare, asigurare, nu e ceva nou. Unele sectoare le folosesc mai mult decât altele, unele state membre și, de exemplu, și în SUA sunt folosite mult mai mult aceste scheme de asigurare uh, vă uitați la ce fac ei și care sunt cele mai bune practici. Sunt împărtășite mai multe detalii în ceea ce privește asigurările și instrumentele financiare. După părerea mea, și fermierii ar putea beneficia, s-ar putea uh, Uh, axa mult mai mult pe riscuri dinainte, ar fi mult mai bine orientați pe piață și ar putea să fie mai competitivi pe piața globală. Sunteți de acord cu aceste păreri? și să nu fie dependenți în continuare de ajutoare în ceea ce privește venitul la fermă. Există deja scheme de asigurare care funcționează deja, poate să existe o asigurare pentru condiții meteo nefavorabile. Cu toate acestea, aceste scheme de asigurare nu sunt folosite în linii mari de fermieri. Aș dori să știu de, dacă dumneavoastră știți de ce situația arată așa, de ce nu se organizează fermierii în organizații de producători, pentru că acest lucru e posibil de mult timp și cooperativele. Care sunt obstacolele care persistă? Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Sendra are cuvântul. Pani poseu Sendra. Eh, gracias, presidente. Bueno, yo no había pedido... Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu cerusem cuvântul, dar dacă tot îmi permiteți să vorbesc, am să profit. Dar principiul este că dau cuvântul coordonatorilor. Da, ce scuze, da. Eu cred că ne învârtim în jurul degetului. Când vine lumea și ne vorbește aici despre piețe, am impresia că toate aceste proiecte se concentrează pe același lucru. Ne concentrăm pe exporturi, pe piața de exporturi. Însă problema noastră extrem de gravă, și despre sectorul lactatelor deja vorbim de foarte multe luni, și despre alte sectoare. Problema însă este următoarea. Întotdeauna căutăm anumite instrumente prin care să rezolvăm problema acestor regulamente. Este un grup mic care se apropie mai mult de piața internațională. Eu aș dori să știu când vom ajunge să vorbim cu adevărat despre problemele cu care se confruntă exploatațiile mici și mijlocii. Practic, prin politica noastră de pe piața internă, practic dăm afară din uh, sectorul agricol toate aceste exploatații mici și mijlocii. Noi despre asta ar trebui să vorbim acum. Vorbim despre transparență, despre asigurări. Bun, ca întotdeauna și criza continuă. Aș dori să vă cer ca odată, măcar odată, să vorbim despre oamenii reali, despre țăranii și țărăncile din întreaga lume, nu doar despre acel mic grup uh, pe care vă bazați dumneavoastră ca să accedeți la marile piețe de export. Vă mulțumesc. Ja, ich wollte schon ganz gern was sagen. Domnul Häusling. da, și eu vreau să spun ceva. Sunt puțin uh, surprins, dezamăgit trebuie să spun. Dacă mă uit la acest grup operativ, mă întreb, există vreun reprezentant al agriculturii, industria, da, unul din 12 Sunt reprezentanța ai industriei și reprezentantul din Germania, care nu e neapărat de pe partea fermierilor. Eu nu cred că e ceva foarte transparent. Și de aceea vă întreb de ce nu e nimeni acolo care să aibă de-a face în mod direct cu agricultura. Transparență, da, e frumos, am auzit de 50 de ori același lucru. Uh, în ultime, ultimii ani în Parlament am avut cel puțin cinci rapoarte exact pe această temă. Faptul că lipsesc uh, fermierii din întregul lanț. Exact asta e problema. Din ce ne-ați prezentat dumneavoastră, eu aș fi sperat mai multe și nu să fie o, o, aceeași mărie cu altă pălărie. Am discutat toate aceste aspecte și în uh, reforma PAC și ca soluție pentru tot ceea ce se întâmplă. Dacă acestea sunt singurele dumneavoastră răspunsuri în ceea ce privește criza din domeniul agricol, atunci și comisia dumneavoastră, ca și alte comisii, va avea același rezultat. Citiți rapoartele noastre făcute în Parlament, poate veți găsi niște răspunsuri care până la urmă v-ar putea fi de ajutor. În primul rând, vorbim de dreptul la concurență, în primul rând. Avem acum o concurență neechitabilă în ceea ce privește sectorul agricol, drepturile legate de cartele și despre acestea trebuie să discutăm. Unde sunt fermierii în întregul lanț? Acestea sunt problemele importante și n-am auzit nimic despre ele. Futures, da, ați vorbit despre ele. Vorbim acum de ceea ce se întâmplă, comparațiile cu America. Ieri am avut o dezbatere în care ne întrebam dacă până la urmă nu ne-am afectat negativ singuri pentru, cu toate cele făcute pe piață. Și trebuie să vedem dacă în anumite domenii nu am mers cumva în direcția greșită. Poate nu trebuia să mizăm totul pe piața liberalizată. Soluțiile dumneavoastră nu sunt altceva decât o continuare a acestei uh, libertăți concurențiale pe piață. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Heusling. Nu există uh, fermieri în sală pentru că e primăvară și ei sunt toți pe câmp acum. Domnule Agniu, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Mă bucur că am mai rămas la ședință. Ați vorbit despre piețele, piețele futures. Eu personal nu am participat la acestea. Ele sunt voluntare și există multă vreme. Dar sper că sunteți conștienți de un lucru. Uh, în Uniunea Europeană, în această instituție, există legislația MIFID. Comerțul pe piețele futures va fi mai dificil datorită MIFID. Nu înțeleg de ce. Mi se pare contraproductiv. Mi se spune că, datorită piețelor futures, alimentele sunt mai scumpe, însă eu sunt în dezacord pe termen lung. Aceste piețe sunt un semnal important pentru guverne, pentru producători și pentru consumatori. După cum uh, știți probabil, va avea loc în țara mea un referendum privind, privind uh, Uniunea Europeană în Regatul Unit și John, George Eustace, ministrul nostru al agriculturii, este de partea Leave, de partea taberei care dorește să părăsească Uniunea Europeană și el ne-a scris uh, un manifest privind agricultura, în care face referire la exemplul Canadei. orice procesator dorește, orice prelucrător dorește să aibă o bază de aprovizionare sigură. Nu poate să spună mereu că dorim ca la anul să avem aceleași, aceleași um, bunuri, să fim aceleași, uh, să fim aprovizionați cu aceleași bunuri, dar cu un preț mai mic. Ei vor încerca întotdeauna să găsească prețul mai mic. Agricultorii nu pot să trăiască în acest uh, scenariu, că ei produc orice doresc ei și apoi le spun, a, politicienii, voi trebuie să ne găsiți un bușeu adecvat pentru produse. Agricultorii, fermierii trebuie să respecte și anumite reguli, trebuie să se încadreze în anumite procese, Eu cred că așa trebuie să mergem înainte, respectând toate aceste reguli. Vă mulțumesc. Doamna McGuinness, în calitate de raportoare pentru lanțul alimentar, aveți cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc experților că se află aici. Sper într-adevăr că vă vom putea furniza informații. Mă interesează mai ales schimbul de informații din 13 ianuarie. Ideea că piața stabilește prețul. Trebuie să analizăm mai de aproape piețele și cum funcționează acestea. Nu trebuie să spunem doar că piața stabilește prețul și apoi restul nu ne mai interesează. Poate ar fi mai util să analizăm această chestiune. Dar într-o anumită linie din rezumatul respectiv, spuneți că anumiți membri se referă la inițiativele de reglementare naționale. Anumiți membri au, au spus că există uh, Semnea întrebare privind uh, inițiativa voluntară privind lanțul de aprovizionare. Practicile neloiale nu ar trebui să existe în primul rând. Această comisie consideră că e nevoie de legislație la nivel european ca să eliminăm toate aceste practici neloiale și încercăm să-i convingem și pe ceilalți să ne sprijine. Apoi, în ceea ce privește ideea de a consolida poziția fermierilor, această idee nu este însoțită de ideea cealaltă de ce le-am permis celorlalți să fie atât de puternici? Deci e nevoie să discutăm despre cum lua, luați puterea dintr-un loc și o puneți în alt loc. Să ne gândim la un tânăr care tocmai a venit pe piață și e cumpărător și poate să o tărească la ce preț cumpără. Transparența și ea este importantă, dar pentru mulți consumatori nu înțelegem un lucru. În momentul în care mergem la raionul alimente și avem chilipiruri, prețurile sunt compensate la celelalte raioane, la detergenți sau la alte raioane și transparența nu există deloc pentru consumatori în momentul în care merg la magazin. Și apoi în ceea ce privește durabilitatea lanțului de aprovizionare cu alimente, nu putem continua cu situația actuală, nu putem să tot tăiem prețurile la nivel de fermă și mai departe. Vă mulțumesc! Doamna Hazekamp are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Ferman. După cum vă și așteptați, eu am să vă vorbesc despre, cre- despre zootehnie, despre creșterea de vite intensivă. Există puține sectoare în care criza s-a înrăutățit. În sectorul băncilor s-a înrăutățit criza și în sectorul agriculturii s-a înrăutățit criza. Au scăzut prețurile, a scăzut cererea pentru anumite produse, însă totuși crește producția. Și acest lucru mi se pare uluitor. În sectorul lactatelor și sectorul cărnii constatăm că piața atinge un punct de saturație. Transparența, o idee foarte frumoasă, dar am impresia că sistemul este bolnav. Ne confruntăm cu diverse probleme. Pădurile tropicale dispar, există probleme cu apa potabilă, și ajungem la limita posibilităților noastre, mai ales în ceea ce privește producția intensivă de carne. Alimentele ieftine au dus, de fapt, la foamete și la sete. Este un paradox. Sunteți de acord cu felul în care descriu situația? Nu credeți că este un efect pervers? Nu cred că este bine să punem capăt tuturor um, subsidiilor. Vă mulțumesc, doamnă Sraer. Doamnă Hazekamp, într-adevăr, uh, subvențiile pentru agricultură nu se duc doar la agricultura intensivă, toate. Da, vă înțeleg, sunteți um, agricultoare și v-am văzut în uh, întreaga costumație. V-am văzut pe fermă, în Olanda și în alte locuri. Am analizat uh, problema echilibrului lanțului alimentar și ca să mă leg un pic de cele spuse de doamna McGuinness, într-adevăr trebuie să analizăm și vânzătorii. Dar trebuie să ne asigurăm că diversele părți din lanțul alimentar sunt într-un anumit echilibru. Echilibrul trebuie să fie peste tot în acest lanț, de la producător până la uh, vânzătorul final din supermarket. La ora actuală există anumite sectoare falimentare. Nu avem șanse egale. Ce uh, părere aveți în ceea ce privește egalizarea șanselor pentru toți participanții în acest sector? În SUA se vorbește uh, se vehiculează diverse idei. Cum putem și noi să ne inspirăm din acestea? Ați vorbit și despre fondul Juncker. Da, este o idee bună, însă eu sunt pentru dreptul la autodeterminare pentru fermieri, fermele familiale și așa mai departe. Dar eu mă întreb unde considerați dumneavoastră că există linia între uh, mari agricultori și fermele de familie. Doamna Delae, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc uh, și colegilor. Eu sunt um, raportare pentru volatilitatea prețurilor și deja s-au spus foarte multe lucruri de către colegii mei. Va trebui să revenim asupra anumitor aspecte. S-a vorbit despre dreptul la concurență, despre practicile neloiale în lanțul de distribuție și mai departe. Însă, dumneavoastră vorbiți și despre transparență. Eu îmi pun o întrebare. Eu sunt agricultoare și în calitate de agent economic în acest domeniu. Îmi pun întrebări privind transparența. Transparența face în așa fel încât actorul dominant de pe piață să fie prădătorul, să, să îi atace cumva pe actorii minori de pe piață, mai mici. Cum putem garanta un venit agricultorilor? Pentru că aici, practic, batem când ne referim la uh, evitarea volatilității prețurilor. Ne mai puteți spune câte ceva și despre ajutoarele anticiclice? Mai am multe alte întrebări, bineînțeles, ținând seama de conținutul um, raportului meu și sper că îmi veți permite să mă adresez grupului dumneavoastră de experți ca să vă întreb și alte chestiuni. Bun, vă rog să ne transmiteți aceste întrebări în scris. Vă rog să le transmiteți experților noștri. Domnul Dantin are cuvântul. Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, uh, domnule Fermanci, pentru prezența dumneavoastră. Vorbim despre criză, vorbim despre instrumentele de gestionare a crizei. Poate că ar fi util în acest context să, context să vă amintesc că au trecut trei ani de când uh, am făcut reforma PAC. Aceasta se construia pe principiul că nu mai trebuie să existe crize, că piețele sunt în creștere la nivel mondial și că e pur și simplu nevoie să avem câteva instrumente de ajustare. Realitatea însă nu mai este cea pe care o așteptam noi și cred că întrebarea uh, sarcina care vă așteaptă este una monumentală și vă urez succes. Ă, eu am mai pus întrebarea pe care urmează să o pun și cu alte ocazii. De 60 de ani încoace, dreptul concurenței în Europa s-a construit înspre interesul consumatorului, în interesul consumatorului. O politică de înțeles, având în vedere că aveam un șomaj mic mai de mult, 3-4%. Însă, în momentul de față, avem un șomaj de 10% în domeniu. Deci, acum trebuie să acționăm în interesul lucrătorului. Ce se întâmplă? Care este viziunea dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Buda. Președinte, foarte pe scurt, de asemenea, legat de piețe. V-aș întreba dacă aveți în vedere sau dacă nu v-aș sugera să aveți în vedere crearea unor mecanisme de intervenție atunci când pe o anumită piață se observă un anumit comportament la limită. Și vă dau un exemplu pe piața cărnii de porc. Cu toții știm sau se poate aprecia foarte bine care este prețul de cost a unui kilogram de carne de porc la nivelul Uniunii Europene. Prețurile sunt ușor comparabile, între 1, 1, 20 eurocenți. Ce faci când ai pe o piață, cum este cea a României, în care se vinde carne de porc de un an de zile la 0,75 de eurocenți? într-o astfel de situație ar trebui identificate mecanisme prin care să poți interveni pe piață și să încerci să o stabilizezi. Pentru că aici nu este vorba de a vinde cineva pe termen scurt producția. Nu. Într-un an de zile, acest fenomen se întâmplă că se vinde carne de porc, practic, la jumătatea prețului de, uh, de cost. De asemenea, altă chestiune pe care trebuie, ar trebui să o aveți în vedere, legată de ceea ce înseamnă calibrarea producțiilor de către uh, agricultori. Este foarte ușor să produci, mai greu să vinzi. Și de aceea trebuie să ai în vedere cererea și oferta. Astăzi, cât producem, dar și ce fel de piață avem. Și în funcție de cerințele pe piață să poți să-ți faci politicile agricole, pentru că până la urmă Comisia asta trebuie să facă. De asta există politicieni să facă politicile agricole, astfel încât fermierii să-și poată calibra producțiile în viitor. Altfel, Comisia va fi doar un pompier de serviciu care va stinge câte o criză în sectorul cărnii de porc sau de lapte și așa mai departe. Mulțumesc! Pani poseł Hojbusz. Doamna Hoibuș are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat dezbaterea și am ajuns la concluzia că acest grup operativ privește lucrurile din perspectiva procesatorilor și nu a agricultorilor. Ați spus că contractele trebuie să fie mai omogene, să fie substituibile și dacă un contract al meu ca uh, agricultor uh, ar putea să fie înlocuit atât de ușor cu altul, eu mă întreb dacă pe mine mă avantajează acest lucru ca uh, agricultor. Mm Aș dori astfel să vă întreb, să vă pun o întrebare legată de datele pe care le trimiteți la observatorul cu privire la piața cărnii. Cum uh, obțineți aceste date de la statele membre și când acestea sunt comunicate, ce se întâmplă cu evaluarea datelor? Se face o uh, o evaluare de risc uh, sau și, și mai departe de aceasta ce se face? Cum se merge mai departe? Um, am știut că sfârșitul sistemului de cote va fi riscant. Uh, s-au ter- s-am terminat cu cotele, apoi s-au produs schimbări pe piața globală, apoi a intervenit embargoul rusesc. Deci, practic, trei factori de risc care au uh, acționat împreună. Ați luat în considerare aceste, aceste uh, chestiuni. Domnul Iar. Am o întrebare suplimentară. Dacă tot se vorbea despre piețe. Um, în ceea ce privește evaluarea prețurilor um, um pe care o presupune crearea unei burse, și trebuie să punem uh, întrebarea dacă nu cumva prețurile sunt prea mari sau dacă nu sunt prea scăzute și aș dori să întreb dacă în cele din urmă aceasta, acest lucru nu este negativ pentru imaginea agricultorilor. Să vedem cum pot să accede la aceste sisteme fără obstacole fermierii normali. Pentru că Ă, trebuie să ne asigurăm că și ei au acces la toate acestea și nu doar lanțul alimentar. Ja, danke, fost. Domnul Dorfman, vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt mulți care cred că rezultatele vor fi puține. Ei bine, eu nu sunt de acord. Eu vă doresc mult noroc pe parcursul muncii dumneavoastră. Sper că ne veți prezenta niște rezultate interesante. Dacă vor fi puse în aplicare sau uitate, ei bine, aici intervine responsabilitatea politică. Să trec la întrebarea mea acum. Elementul cel mai important pe care îl avem este tocmai bugetul acesta al politicii agricole comune de peste 50 de milioane de euro. Mulți colegi au o poziție defensivă, și uh, spun că nu avem o, o, o a produselor și acolo unde aceasta există, atunci aceasta este foarte puternică. Cei care au avut asemenea politică nu au, s-au confruntat atât de tare cu criza. Acolo performanța este bună. Uh, ține de temele dumneavoastră, de îndatoririle dumneavoastră și faptul că trebuie să evaluați bugetul nostru, să vedeți mecanismele care sunt existente acum sub primul pilon și cum arată acestea în această fază, pe prima fază pe, pia- pe piață, dacă acestea sunt valabile și pentru anul viitor sau din nou nu ne vor ajuta foarte mult în ceea ce trebuie să investim noi banii. O să Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, meneer Heerman, hartelijk dank voor uw aanwezigheid hier om uh, het werk van... Domnul Belder. Domnul Heerman, bun venit la Comagri. Prezența dumneavoastră aici ne dă ocazia să vorbim despre grupul dumneavoastră operativ cu privire la piețele agricole. Întrebarea mea se referă la forumul la nivel înalt pentru îmbunătățirea activității a lanțului alimentar care este relația dumneavoastră cu ei. Apoi aș dori să întreb despre articolul 222 și cartelurile de criză. Ce lecții putem să tragem din uh, acestea în ceea ce privește poziția de negociere a producătorilor? Uh, noi abia așteptăm recomandările dumneavoastră și sperăm să fie foarte practice. Domnule Verman, vă mulțumesc foarte mult pentru informații. Am și o întrebare în ceea ce privește comerțul în, în detaliu cu alimente. În Germania avem o hotărâre a miniștrilor, a ministrilor de economie care sunt împotriva cartelurilor și a fuziunilor în ceea ce privește doi mari parteneri pe piață, de pe piața alimentelor. Uh, deci, toate acestea a fost văzută cu ochi foarte critici. Avem de-a face și aici cu niște decizii naționale. Apoi, pentru mine e foarte important ca actorii pe de pe piață, mai ales în cazul sectorului laptelor, laptelui să fie aduși împreună, pentru că mai ales în ceea ce privește lăptăriile, nu, lăptăriile independente nu sunt foarte interesate de contracte care ar aduce o siguranță pe piață. Apoi încă ceva cu ne topro preocupă, și anume pacul. Știți că 27 de state au în continuare plățile cuplate, doar Germania este decuplată. Vă ocupați și de acest subiect a diferitelor abordări care există pe piețe. Ale zapisaliśmy, że tylko 15% czy 13% budżetu WPR-u w kraju mogło iść na wspieranie produkcji, powiązanie z produkcją. Uh, ne-am notat că doar 50% din, proces, din uh, PAC poate să meargă spre acestea. Mulțumesc. Uh, Chiar dacă agricultorii se vor asocia, tot vor trebui să facă față multinaționalilor, care sunt cu mult mai mari decât ei. După cum a spus doamna McGuinness, trebuie să facem două lucruri. Nu doar că trebuie să se organizeze agricultorii, trebuie să se limiteze dimensiunea companiilor care le sunt concurente. Comisia se pare că are niște clienți preferați, între ghilimele, Microsoft, Google, Ryanair, uh, și mă întreb dacă nu există proceduri similare pentru uh, marile multinaționale din domeniul agricol. În momentul de față se, uh, se face o consultare care se referă la o fuziune și se pare că 40% din carnea de oaie se va procesa într-un singur loc în urma acesteia. Este o cifră foarte mare. Uh, o soluție ar fi să se limiteze dimensiunea marilor supermarketuri. Poate că este o măsură drastică. Știu că în Bruxelles există foarte multe magazine independente, dar și multe supermarketuri. Însă în uh, Irlanda aceste mici magazine nu mai există. Și este bine că producătorii trebuie să știe ce hotărăsc. Și ce părere aveți uh, cu privire la această idee radicală a limitării dimensiunilor? Pentru că acești, uh, acești, acești mari vânzători nu fac decât să ne tragă pe sfoară. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aici avem de-a face cu o chestiune foarte importantă și m-a interesat foarte tare uh, ce ați avut de spus. Am și eu câteva idei personale în ceea ce privește transparența pe piață. Putem să tot vorbim despre ea, dar vorbitul nu ajută la nimica dacă nu reglementăm piețele și dacă nu ne interesează acestea. Ele nu vor deveni mai transparente. Dacă ne dorim mai multă, dorim mai multă transparență, trebuie să avem elemente de control și de supraveghere. Întrebarea mea este următoarea. Ce părere aveți despre etichetarea uh, obligatorie? Astfel, uh, consumatorul poate să știe cât primesc uh, producătorul, procesatorul și vânzătorul Uh, sprijinul pe care îl dăm noi nu merge la uh, agricultor, pentru că acesta, este, acesta primește cel mai mic preț și prima respectivă este primită de către procesator și de către vânzător. Deci aceștia doi din urmă uh, sunt cei care uh, se asociază în grupuri mari și nu au nevoie de, de fapt de niciun fel de sprijin, nu fac decât să dicteze regulile pe piață. Deci noi trebuie să introducem o etichetare obligatorie astfel încât eu atunci când cumpăr un produsă, văd cât primește fermierul care l-a făcut. Doamnelor și domnilor, nu voi mai lua intervenții. Peste 20 de membri au vorbit. Intervenție fără microfon din sală. Stimată colegă dumneavoastră, trebuia să interveniți prima, dar nu ați vrut. Vă rog, acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Des. M-am abținut pentru că a trebuit să dau un telefon între timp, însă m-am anunțat și eu că vreau să pun o întrebare. Consolidarea producătorilor în lanț. De 40 de ani discutăm acest subiect. Cunoști cel mai bine piața germană. Știu care e situația acolo. Situația producătorilor s-a înră- înrăutățit de la an la an. Trebuie să fim foarte atenți, să nu pierdem din vedere producătorii. S-a discutat acum despre multinaționalele din Germania care tot funcționează. Ei bine, fermierii nu pot să țină pasul. Și de aceea e clar că avem nevoie de măsuri dure, exact cum am făcut și în ceea ce privește multinaționalele din telecomunicații, unde am intervenit. Am intervenit puternic, ei bine și aici trebuie să se intervină puternic. Și colega mea Garcia a spus așa ceva. Probabil că ar trebui să apară toate acestea. Niciun fel de multinaționale nu poate să aibă o procent pe piață de mai mult de 10% pentru că acest lucru e foarte important. Orice mai mult e de nesuportat. Scrieți aceste lucruri acolo, să existe acel termen de 30 de zile în ceea ce privește furnizarea și când trebuie făcute plățile, pentru că dacă tot întârzie, se ajunge la probleme. E nevoie de contracte, contracte curate în ceea ce privește cantitățile care trebuie livrate. Dacă există o anumită cantitate, prețurile la export apoi uh, scad, există multe modalități prin care nu se mai cumpără aceste aceste produse. Dacă lucrurile stau invers, din nou, trebuie să vinzi neapărat, dacă nu vor exista sancțiuni. Toate acestea sunt importate și trebuie, importante și trebuie să apară pe hârtie. E nevoie de limitări, e nevoie să luptăm împotriva multinaționalelor. Așa situația nu mai poate să continue, pentru că nu mai vorbim de o piață socială. Am terminat. Trochę będę odbije piłeczkę, odbije piłeczkę do nas. Panie pośle Des. Domnule Des, trebuie să vă dau replica. Asta puteam să o fi sugerat acum trei ani. Puteam să încercăm acum trei ani. Domnilor, experți, aveți 20 de minute la dispoziție să răspundeți. Puteți să vă împărțiți timpul cum credeți de cuvință. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că ne-ați dat ocazia să răspundem acestei avalanșe de întrebări și observații. Eu voi fi succint la anumite răspunsuri și trebuie să mărturisesc că nu am răspunsurile la toate întrebările care s-au pus. Dacă uh, asta voiați să aflați, e bine, vă mărturisesc că nu am răspunsuri la toate întrebările, dar aș dori să subliniez câteva dintre punctele comune din uh, întrebările care s-au adresat. Întâi de toate, este o diferență foarte mare între stabilizarea prețurilor și nivelul de preț. Stabilizarea, e bine, pentru asta putem să instituim uh, anumite instrumente pentru ca fluctuația să nu fie așa de mare. Dar instrumentele respective nu pot să influențeze nivelul prețului, pentru că acest nivel este o consecință a raportului între cerere și ofertă. Așadar, există o diferență fundamentală în ceea ce privește uh, soluția. Trebuie să vezi de unde pornești. Dacă vrei să nivelezi prețurile, dacă vrei să stabilizezi prețurile, atunci ai instrumente. Dacă vrei să ai un anumit nivel, atunci trebuie să intervii la nivel structural. Mai de mult aveam intervenții pe piață. Având în vedere schimbările în PAC, am uh, modificat acest sistem pentru a avea cât mai puține intervenții și o mai mică gestionare a piețelor din partea Comisiei, din partea guvernelor sau autorităților naționale. Aceasta este prima mea observație. Aceasta este diferența între formarea de preț și uh, stabilizarea prețului. A doua problemă Uh, standardele. Este o observație importantă, pentru că noi producem lapte, uh, cereale, uh, carne de porc, practic producem un bun omogen care poate să fie substituit cu același bun din alte părți din lume. Dacă vom continua, așa cum facem acum, să producem bunuri omogene, care nu sunt, uh, care nu au o trăsătură specifică a produsului, a regiunii sau uh, altceva care să le, să le diferențieze, atunci nu avem decât să concurăm cu celelalte piețe, pentru că suntem pe piață globalizată. Dar dacă avem niște standarde de calitate, standarde de origine sau Uh, de bunăstare animală și dacă le trecem pe etichetă ca atare, și aceasta este a doua observație care s-a făcut, uh, etichetarea obligatorie, cu siguranță este o posibilitate pe care o putem întrevedea. Dacă tot vorbim despre calitate și creșterea calității și ieșirea din uh, cercul vicios al produselor omogene, Uh, noi încercăm să facem acest lucru de vreo 30 de ani, dar încă nu am reușit. Tot producem, uh, tot avem produse omogene. Și cred că sarcina care le revine producătorilor este să ale- aleagă ce își doresc. Următoarea observație s-a referit la uh, exploatațiile mici și mijlocii versus cele mari. Este evident că măsurile de atenuare a influenței piețelor globale există, dar acestea sunt diferite față de uh, măsurile de a încerca să salvezi uh, micii fermieri de la, de la țară. Deci sunt două chestiuni cât se poate de diferite. Când uh, lucram în țările de jos, noi, uh, eu am susținut politici diferite pentru uh, micii fermieri, micii agricultori în regiunile în care agricultura este cu adevărat importantă pentru păstrarea peisajului. Uh. Aceste politici diferite au fost uh, urmate în Europa Uh, prin dezvoltarea uh, politicii de dezvoltare rurală. Nu prea dă rezultate să ai o singură politică pentru toate tipurile de exploatații agricole. Și cu siguranță că există diferențe majore între ei. Dacă producătorii mari se concentrează pe piețele globale, atunci aceștia trebuie să facă uh, Uh, munca pe care o au de făcut și trebuie să fie conștienți de alegerea pe care au făcut-o și să concureze cât pot de bine. Și instrumentele pe care le-am uh, discutat din punctul nostru de vedere al grupului de experți uh, sunt foarte bune pentru um, marii producători, dar pentru micii producători avem nevoie de alt gen de instrumente um, și acestea sunt uh, importante pentru calitatea produselor care sunt, uh, uh, sunt livrate publicului și acești mici producători trebuie să aibă un alt tip de remunerație pentru a putea avea un, un venit. No. Acum despre legea competiției. Bineînțeles, e ceva fundamental. Însă, o observație pe care trebuie să o spun ca fermier, deși s-a pus semnul îndoielii ca și un adevărat fermier, eu vă asigur că sunt. Mă folosesc de această oportunitate pentru a spune persoanei care spun că nu mai sunt fermieri, să vedem, haideți să mulgem o vacă împreună și să vedem cine o face cel mai bine. Bine, am făcut asta cu mai mult de 30 de ani, dar încă țin minte, nu am un certificat, însă știu cum să o fac, așa că accept un asemenea pariu. În ceea ce privește competiția, cu siguranță, legislația în domeniul competiției e un element, însă să privim lucrurile și dintr-o altă perspectivă cum putem să îi facem pe fermieri să coopereze. Aceasta e una din, chestiunea, din chestiunile principale. Există cooperative, însă există multe cooperative. Și atunci, cum putem să îi stimulăm pe fermieri astfel încât să formeze și mai multe cooperative, mai multe decât au acum. Și apoi intervine chestiunea legată de legislația în domeniul competiției. Însă ar trebui să începem de la bunăvoință, bunăvoința fermierilor de a se reuni astfel încât să se asocieze în organizații de producători. De acolo ar începe povestea. Apoi, legea, com, legea competiției pentru asemenea tip de cooperări în ceea ce privește partea cererii care e bine organizată. E o chestiune de care trebuie să ținem cont, însă să nu începem de pe partea greșită a problemei. Vă asigur că țin cont de toate elementele pe care le-ați exprimat aici. Un element în ceea ce privește practici comerciale neechitabile. Raportoarea doamna McGuinness a spus-o și aș dori să discutăm mai pe larg despre această chestiune cu raportoarea doamna McGuinness și, și în ceea ce privește întrebarea domnului Dantin ar fi bine să avem ocazia să ne reunim, reunim într-un cerc mai strâns și să avem un schimb de păreri. Cred că ar fi foarte bine să acționăm așa. Mm, un, niște ultime răspunsuri din partea mea și apoi le voi da cuvântul și colegilor mei. O ultimă observație, cea a domnului Des, care spunea să care a vorbit uh, foarte convins și impresionant despre ce ar trebui făcut. Producătorii, da, sunt cu siguranță într-o poziție mai slabă și au uh, pierdut din putere, însă, cum spuneam și înainte, producătorii sunt cei care trebuie să ia poziție și să stabilească mai multe legături de cooperare între ei. Abia apoi putem vorbi despre legea competiției ca obstacol în ceea ce privește influența continuată în ceea ce privește formarea prețului pe piețe. Domnule președinte, nu pot să răspund la toate întrebările, însă le-am notat și cu siguranță vom ține cont de ele. Și asta pentru că apreciem foarte mult uh, aportul pe care și le aduc membrii Parlamentului European din această comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Domnule Heusling, uh, acceptați acest pariu în ceea ce privește mulsul vacii? Domnule președinte, da, pot să accept acest uh, pariu. Am și eu o vacă acasă. Mai care să fie rezultatul? Care va fi rezultatul? Aceasta e întrebarea. Mine a fost desigur doar o glumă, spune președintele. Eh, dziękuję bardzo. Je peux m'exprimer en français si, si c'est possible. Eh, d'abord, je... Vă mulțumesc, aș dori să vorbesc în franceză dacă am oportunitatea. Aș dori să le mulțumesc celor care au organizat această întâlnire. Le mulțumesc pentru oportunitatea de a avea acest dialog cu dumneavoastră. Într-o oarecare măsură, chiar dacă ne aflăm la o comisie cu un titlu destul de specific, eu reprezint firmele din aval. Aceste firme au făcut obiectul mai multor comentarii în această sală. Cred că este extrem de important să avem această dezbatere. Reflexul este tot același, să spunem aceleași lucruri pe care le-am auzit în această dezbatere. Dar trebuie să mergem mai departe cu dezbatere. În Europa, la ora actuală, avem o rezervă excepțională pentru producție agroalimentară. Avem un ansamblu de producători de tradiții locale și regionale avem specializări, avem o segmentare uneori foarte fină, mai ales în anumite sectoare de producție. Și în magazinele noastre, ce constatăm? Cu cât merge mai bine, cu atât au mai multă poftă consumatorii de produse bune, de produse locale, de produse de calitate și produse cu privire la care putem comunica eficient și sincer. Nouă ni se pare esențial acest lucru. Este important să putem munci și să știm care sunt mecanismele care pot crește plus valoarea lanțului agroalimentar. Să vorbim despre vina din aur. Filierele care au pus la punct această strategie sunt filiere care funcționează bine și care reușesc să treacă peste crize mai ușor decât altele. Asta în primul rând. Apoi, în al doilea rând, un lucru important, produsele agricole nu pot fi tratate ca oricare alt produs de pe oricare altă piață, din motiv foarte simplu. Măsurile de adaptare sunt mult mai dificil de luat pentru foarte multe exploatații și produse agricole, mai ales pentru animale. În acest sector există o mare criză. Ajustarea producției atunci când ești un crescător de animale este foarte dificilă, pentru că în momentul în care când ai 10.000 de capete, ce te faci? În orice caz, noi considerăm că e nevoie de un cadru care să țină seama de specificitatea acestor produse agricole. Există variațiuni internaționale, există diverse condiții climatice și așa mai departe. Noi considerăm că trebuie să existe o capacitate de a gestiona raritatea produselor într-o manieră colectivă. Avem nevoie de o oarecare monitorizare a ofertei produselor pe piață. La urma urmelor, la urma urmei, prețurile sunt scăzute în momentul în care există un dezechilibru între cerere și ofertă. Pe de altă parte, prețurile sunt mari, prețul laptelui, de exemplu, este mare, în momentul în care exporturile sunt bune. Dar nimeni nu spune că prețurile sunt mari pentru că distribuția a avut un cuvânt de spus aici. Pe de altă parte, când prețurile sunt scăzute, toată lumea dă vina pe aval, pe firmele din aval. Deci trebuie să încercăm să echilibrăm cumva piața. Nu am reușit până în prezent să creăm un astfel de instrument. Și eu cred că grupul nostru de experți se va concentra tocmai pe găsirea unei astfel de soluții. Un al treilea element care mi se pare util de analizat este următorul. cum să ținem seama de firmele agricole și de caracteristicile și de nevoile lor ca întreprinderi, ca firme. La ora actuală, firmele mari trăiesc alături de cele mici. Cele mari, uneori, pot părea solide, dar poate că nu sunt. Cele mici se dezvoltă, devin mai mari, însă e nevoie de mai multă stabilitate. De exemplu, în domeniul zootehniei franceze, Acolo sunt, uh, acolo cunosc mai bine lucrurile, cu toate că Carrefour lucrează în multe alte state. Știu că există multe firme care nu o duc prea bine. Într-un sector ca al nostru, dacă suntem de partea producătorilor, știm care sunt dificultățile lor. Știm că ei nu pot trăi într-o astfel, într astfel de situație de îndatorare. Există firme care la ora actuală au datorii foarte mari și ele nu sunt tratate așa cum trebuie, din punctul de vedere al datoriei lor. De asemenea, s-a vorbit și despre un sistem de garanții, de asigurări, de minimizare a riscului. Petrecem foarte mult timp analizând riscurile și încercăm să punem în aplicare anumite măsuri care ne, perm- care ne permit să minimizăm aceste riscuri, să atenuăm efectele lor. Și astfel cred că vom putea ține seama de anumite preocupări ale agricultorilor și ale fermierilor. Vă mulțumesc. Mr. Chairman. delighted to be here. Domnule președinte, mă bucur că mă aflu aici, este pentru prima dată. Au fost niște întrebări care cred că se apropie de domeniul meu în ceea ce privește piețele și piețele produselor derivate. Voi încerca să răspund la acestea. În primul rând, e ceva pentru micii proprietari? În ceea ce privește vi- viitorul, partajarea riscurilor, ce vedem noi în viitor, e doar pentru fermierii mari? ce vedem? Fermierii mari și fermierii mici uh, care sunt în cooperative sau în altceva care agregează volumele în ceea ce privește prețurile sau acordarea contractelor. Un contract în ceea ce privește furnizarea, în care se ține cont de schimbul futures e ceva ce ar fi mai util, un contract la termen pentru un fermier mic. Bineînțeles, pentru unii fermieri nu e posibil să se folosească de aceste contracte la termen, futures. Mă gândeam la o analogie, s-a vorbit foarte mult despre lapte. În Suedia există o mare companie de produse lactate, o companie foarte modernă, creată acum 70 de ani, așa fel încât să fie eficient, așa că am pus tot laptele într-un singur loc. Rezultatul e un uh, lapte la standard. Deci au făcut, dacă ar fi făcut și francezii și italienii la fel, cu vinul sau cu alte produse, v-ați afla în aceeași situație cu produse care respectă standarde. Poate că un fermier mai mic nu s-ar folosi de contracte la termen în ceea ce privește șardoneul, de exemplu. N-ar avea beneficii de pe urma unor asemenea contracte, însă pentru grâne, pentru alte tipuri de bunuri, acest tip de contract e unul foarte bun. O altă întrebare legată de criza iminentă și anume prețurile foarte mici. Vom face ceva în acest sens să rezolvăm această problemă? din câte înțeleg eu, obiectivul nostru este să facem niște recomandări politice. Aceste recomandări politice au nevoie de timp pentru a fi puse în aplicare și nu vor schimba această situație cu criza imediată. Corectați-mă dacă greșesc. Piețele futures, acestea sunt nu doar un mijloc, o asigurare de a deplasa riscul de pe partea fermierului spre altcineva. Riscul e ca energia, poate fi transformat, poate fi deplasat, însă nu poate să dispară. Dacă nu este deplasat de la fermier, rămâne la el. Piețele futures uh, permit uh, lucruri importante în ceea ce privește prețurile. sunt un loc important pe care se piețe pe care se pot vinde stocul în exces. Aceste piețe futures în Europa sunt tinere. Pentru produsele lactate s-a început totul în anul 2011 așa că de la an la an se învață lucruri noi. Un domn din Regatul Unit, cred, acolo, care nu mai pare să fie în sală acum, a vorbit de MIFID 2, care legislație, muncă care se face altundeva în Parlamentul European, dar care cu siguranță va avea efecte și asupra subiectelor discutate de noi. Cred că cam atât am avut de spus. Vă mulțumim foarte mult. Acum, dacă îmi permiteți, aș spune că merită să supraveghem piețele europene prin prisma ceea ce se întâmplă la nivel global. Pacul este tot mai dependent de ceea ce se întâmplă și în alte părți ale globului și relațiile pe care le avem noi cu restul lumii sunt conturate de acorduri mondiale, cum, globale, cum ar fi TCP, acordurile cu Mercosur, Noua Zeelandă, acordurile cu Australia. Cred că dacă nu ținem cont de acest fapt, atunci putem să ne luăm rămas bun de la modelul european de agricultură. Fie avem principii total liberale în munca noastră, transparență totală, liberalism și competiție deschise, sau negociem cu alți parteneri și încercăm să menținem orice ar mai fi rămas din modelul nostru european de agricultură. Nu există o a treia opțiune. O integrare verticală e de asemenea o în ceea ce privește competitivitatea. Există parteneri care au făcut deja așa ceva. O integrare verticală înseamnă că va fi nevoie să reconturăm rolul pe care îl au producătorii, intermediarii. Pur și simplu va fi nevoie de niște reguli scrise. Dacă piețele noastre financiare nu au reușit până acum să aducă ordine în sistemul nostru, avem acest rezultat, o criză cu care avem de-a face acum. Pentru că agricultura depinde foarte mult de volatilitate, de condițiile meteo și așa mai departe. Dacă până acum am eșuat să ținem cont de toate aceste elemente, ei bine înseamnă că trebuie să ne schimbăm perspectiva și contăm pe noi perspective din partea dumneavoastră. Așa cum spunea și comisarul Hogan, și noi așteptăm acum rezultatele muncii dumneavoastră a grupului operativ. Aveți o, uh, niște sarcini foarte importante pe care trebuie să le duceți la bun sfârșit. Și aș dori să vă înmânăm întrebările din partea secretariatului, astfel încât să aveți mai multe informații și din partea noastră. Raportul va fi făcut la toamnă, deci mai avem niște timp la dispoziție. Cred că această discuție a fost una foarte importantă, era neapărat nevoie de o asemenea discuție pe un subiect dificil. Dar acesta este rolul nostru aici. Trebuie să facem față problemelor dificile. Dacă nu mai există întrebări și comentarii, atunci le voi mulțumi invitaților noștri, le mulțumesc experților noștri. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici și vă mulțumim că ați intrat în această discuție cu noi. Le mulțumesc și celorlalți membri ai comisiei, ați fost foarte numeroși astăzi. În ceea ce privește ordinea noastră de zi, vreau să vă spun care sunt rezultatele reuniunilor coordonatorilor. Dacă nu are nimeni nicio obiecție, atunci rezultatele sunt adoptate și acum trecem la diverse. Îi rog pe colegii noștri olandez să mă ajute. Se pare că președinția țărilor de jos vrea să impună standarde și mai mari în ceea ce privește emisiile de amoniac. Președinția țărilor de jos vrea să să năsprească regulile care există acum. Următoarea reuniune va avea loc la 24 mai. Doamna Aguilera. De coordinatore. Da, la reuniunea coordonatorilor nu înțeleg o chestiune. Oare ce hotărâre am luat cu privire la această întrebare cu solicitare de răspuns oral? Nu am înțeles care este întrebarea. Toată lumea a înțeles? Dacă da, atunci și eu greșesc, dar acum când mă uit la ea, la felul în care este formulată, înscris, mă gândeam că e alta întrebare. Deci nu s-a vorbit în mod clar despre exact care ar fi întrebarea acea întrebare cu solicitare de răspuns oral pentru plen, propunerea de întrebare. Îmi cer scuze, nu am fost atent o secundă. Puteți repeta? Da, deci întrebarea care apare în document, care se referă la existența de tarife, ne, la bariere, bariere netarifare privind piața internă. Acum dorim să revenim asupra acestei întrebări ca urmare a hotărârii de la coordonator. Nu, nu mi-a fost clară întrebarea. Aceasta este întrebarea. Asta este opinia tuturor coordonatorilor. Da, am spus că vom avea această întrebare cu solicitare de răspuns A fost propunerea mea Propunerea mea a fost să introducem astfel de întrebare dacă e nevoie să dezbatem mai mult, atunci, bineînțeles, putem dezbate. Doamnelor și domnilor, am înțeles că putem uh, încheia această întâlnire. Domnul Wojciechowski vă invită la restaurant, la etajul 3, la ora 6 și un sfert. Deci la 6 și un sfert ai în această clădire la etajul 3. Dacă mai sunt comentarii la diverse, nu. Dacă nu, atunci ne reîntâlnim pe 24 mai. Vom discuta despre piața produselor lactate. Avem un ordine de zi foarte plină. Mulțumesc foarte mult și am încheiat ședința.